Iniziamo. Ah. Patrick is offering to you. Iniziamo, buongiorno a tutti. Dragi colegi, bine ați venit. Haideți să începem. Bine, buongiorno a tutti. Bună dimineața, încă o dată. Mai întâi vreau să salut prezența prezidiului uh, uh medicilor veterinari din Polonia, care asistă astăzi la reuniunea noastră și pe domnul președinte Ianes Lukasiewicz, domnul vicepreședinte Anus, domnul vicepreședinte Picnici și domnul secretar Mare Cubica. Bine ați venit la Comisia de Agricultură! A doua informație, la orele 11 va trebui să plec deoarece domnul președinte Schulz i-a invitat pe președinții și președinte și pe vicepreședinții Comisiei Agri ca să participe la grupul de contact. Știți că împreună cu ceilalți președinți de comisii ne gândim cum putem să reacționăm la această idee a președinției daneze de a include în această casetă de negociere pentru uh, cadrul financiar multianual o serie de puncte tehnice care privesc fie reforma PAC, fie reforma politicii de coeziune. Așa cum știți foarte bine, este vorba despre o strategie pe care Parlamentul nu o poate accepta, deoarece ar însemna să lipsim Parlamentul de puterea de codecizie. Deci, lucrăm ca să găsim o modalitate de a convinge președinția daneză de a include în această casă de negociere numai chestiunile financiare și să lasă celelalte chestiuni uh, uh, astfel încât ele să fie de competența uh, uh, discuțiilor dintre Parlament și Consiliul de Ministri și, bineînțeles, să fie acoperite de procedura de codecizie. Acum uh, vom începe punctele 6 și 7 de pe ordinea de zi, cele două rapoarte de care s-a ocupat uh, colegul Capola Santos, pentru că e un singur raportor, le vom discuta împreună. Luis își va începe prezentarea fie despre plățile directe în cadrul schemelor de sprijin prevăzute de politica agricolă comună, dar în același timp el ne va vorbi și despre uh, sprijinul dezvoltării rurale din uh, FEGA. Două dosare foarte importante. Cum spuneam, vom discuta despre ele împreună și Vă rog să vă înscrieți la cuvânt și atunci când veți interveni să vă referiți la ambele subiecte. Vă reamintesc acum termenele limite pentru depunerea amendamentelor, care este 9 iulie pentru plățile directe și pentru dezvoltarea rurală 10 iulie. Acum, salut și prezența domnului director Paceco din partea comisiei. Și acum, Luis, ai cuvântul pentru a face prezentarea. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bom dia. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Doresc să încep. Nu pentru că ar fi vreo formă de ritual, dar, totuși, din inimă, vreau să adresez mulțumiri tuturor celor care m-au ajutat în ultimele șase sau șapte luni. Raportorii din umbră, colegii cu care am avut uh, schimburi de idei, colegii care mi-au făcut sugestii, propuneri, toată echipa de la Com Agri, care a muncit în mod neostenit. Vreau să mulțumesc uh, asistentei mele, Ana Camina, și secretariatului grupului meu politic și în general stafului Parlamentului European. Uh, vreau să răspund venit domnului director general Jung Paceco și vreau să mulțumesc și Comisiei Europene pentru disponibilitatea de care a dat dovadă în timpul ultimelor luni pentru că nu am fi putut să ne descurcăm fără sprijinul Comisiei Europene este, cum spuneam, punctul final a, a mai pe puțin 6-7 luni de muncă, timp în care am putut să discut cu toate părțile interesate la care ați putea gândi. Am avut nenumărate reuniuni cu organizații de producători, de agricultori, am participat la nenumărate seminarii și conferințe în toate statele membre. Și atunci aceste rapoarte reflectă atât uh, poziția mea personală, dar și ceea ce cred eu ar putea să fie punctul de plecare al unui angajament politic serios. Dacă aș fi redactat acest raport de unul singur, fără să ascult pe nimeni, poate că el ar fi fost nițel diferit, dar eu am încercat să găsesc o poziție de consens cum spuneam, este o propunere care încearcă să respecte arhitectura propunerilor Comisiei Europene, dar în același timp a încercat să includă o viziune mai pragmatică. Obiectivul fiind să atingem aceste scopuri cu care suntem cu toții de acord, o politică agricolă comună mai dreaptă, mai echitabilă și mai coerentă. Să existe o mai bună articulare între piloni. Și mi s-a părut necesar ca raportorul să fie uh, uh, competent atât pentru ceea ce ține de primul pilon, cât și de ceea ce ține de al doilea pilon. Am să încerc să vă explic acum care sunt principalele propuneri pe care le-am făcut eu. Încep cu agricultorii um, aflați încă în activitate. Știți că este un aspect de, deosebit de controversat. A fost greu să găsim o definiție unică. Uh, o definiție care să fie acceptată la scară europeană, deoarece pentru anumiți colegi un agricultor în activitate este uh, o persoană care desfășoară în principal activități agricole. Pentru alți colegi, părerea este diferită, pentru că spun că uh, ar trebui să uh, se vorbească despre o persoană pentru care activitățile agricole sunt cele predominante, dar că uh, respectiva persoană poate să desfășoare și alte activități. În fiecare stat membru Există o definiție, dar eu cred că aceasta ar putea să se inspire din această uh, definire de principiu valabilă la scară europeană. Și eu am ales varianta potrivit căreia un agricultor în activitate este un agricultor uh, a cărei activitate predominantă este de natură agricolă. Apoi, am dorit să exclud acele terenuri care sunt proprietatea uh, cuiva, dar care nu sunt folosite pentru activități agricole, de exemplu, exploatările miniere, terenurile de golf uh, și așa mai departe. Până acum și pentru aceste terenuri se puteau primi plăți directe. De aici înainte, ele vor fi excluse. Într-o anumită măsură, eu înțeleg propunerea Comisiei Europene, dar am vrut să o corectez din mai multe uh, unghiuri. Eu am vrut să se spună clar că reducerea plăților se va face cu 20%, dar 20% numai pentru sumele cuprinse între 150.000 și 200.000 de euro. Dar nu e vorba de același procent pentru sumele care uh, sunt superioare la 200.000 de euro pentru că îmi doresc să avem o politică mai echitabilă și ar fi bine să avem aceste plafoane, aceste limite, pentru că este un plafon care chiar a fost uh, aplicat în realitate în majoritatea statelor membre. Acum în ce privește flexibilitatea, între cei doi piloni, un aspect deosebit de important din punctul meu de vedere. Eu fac următoarea propunere. Atunci când un stat membru se află într-o poziție mai dezavantajată în al doilea pilon și statele membre care se află într-o situație mai avantajoasă în primul pilon, ei bine, în aceste cazuri, eu propun ca transferurile între aceste state membre uh, pe care toată lumea le cunoaște, francez, uh, Franța, Germania, Italia și așa mai departe, de statele membre care în general se află într-o situație mai avantajoasă în primul pilon, trebuie să poată să transfere fonduri până la 20% în al doilea pilon pentru a-și finanța politica de dezvoltare rurală. Astfel, în statele membre vor putea să fie uh, transferați banii care nu au fost folosiți în primul pilon către al doilea pilon și mai ales către regiunile aflate într-o situație mai dificilă. De asemenea, vor putea să fie finanțate măsurile uh, uh, agro -am. Acum, în ce privește plățile de bază, care pot să fie activate și în ce privește pe agricultorii care pot să beneficieze de aceste plăți. Eu nu mă mulțumesc cu propunerea comisiei și anume uh, pentru 2011-2012, ci și pentru 2009-2010. Deci astfel agricultorii care pot să demonstreze că chiar au avut o, o, o activitate agricolă intensă și care până acum ar fi fost excluși, să poate să beneficieze de pe urma acestor plăți de bază. Faimoasele măsuri de greening, de înverzire, care și ele sunt destul de controversate. Ceea ce propune Comisia Europeană va fi greu de pus în aplicare. Eu cred că aceste propuneri inițiale ale Comisiei vor duce la mărirea uh, povarei birocratice. Acestea fiind zise, eu m-am gândit la niște noi prevederi Uh, care de fapt nu fac decât să modifice puțin măsurile aflate deja în vigoare. <clears throat> Eu aș propune ca acele suprafețe care, uh, unde se aplică măsuri agroambientale să fie uh, ipso facto ineligibile. Este practic aceeași dispoziție precum cea propusă de Comisia Europeană pentru Agricultura Biologică. Așadar, de fiecare dată, pentru fiecare agricultor este nevoie uh, de aplicarea unor măsuri <clears throat> a, a, uh, a, ecologice sporite, mai sporite în al, uh, al doilea pilon decât în primul pilon. Și apoi am încercat să definesc un cadru comun european care să permită fiecărui stat membru să certifice întreprinderile agricole. Deci eu accept faptul că în fiecare stat membru și în fiecare regiune se poate ține cont de uh, specificitățile măsurilor aplicate pentru protejarea uh, mediului, aceste măsuri agroambientale și ele să fie considerate ca fiind echivalentul unor măsuri de uh, um, ecologizare, de greening. O altă măsură am spus că culturile permanente nu ar trebui să fie Deci, culturile de uh, viță de vie, de măsline, de uh, um, uh, fructe, aceste, ceea ce numesc o cultură permanente, ar trebui să fie tot timpul eligibile pentru uh, finanțarea ecologizării, pentru că aceste culturi, prin natura lor, protejează uh, mediul. Apoi, propun ca pentru suprafețele de până la 5 hectare nu se poate cere din partea lucrătorilor să aplice aceste măsuri de diversificare a culturilor. Ori, Comisia Europeană spune că uh, acest lucru este valabil numai pentru uh, întreprinderile agricole cu suprafețe mai mici de 3 hectare, dar eu spun că trebuie să fie mai mici de 5 hectare. Nu putem să cerem aici pe puțin trei culturi. Eu cred că două sunt suficiente. Pentru întreprinderile agricole cu suprafețe mai mici de 50 de hectare, acest caracter obligatoriu al diversificării culturilor nu trebuie să fie aplicat pe un procent mai mare de 30% din totalul suprafeței. Pentru că dacă uh, aplicăm propunerea comisiei, riscăm să excludem de la plățile uh, uh, cuvenite 70 până la 80% dintre agricultorii europeni. Deci eu cred că putem să menținem o mare componentă e, uh, verde pe 70 până la 80% din suprafețele agricole europene, dar, în același timp, nu trebuie să excludem întreprinderile mici și foarte mici agricole, care până la urmă reprezintă un număr mare de agricultori în Uniunea Europeană. Și vreau să uh, mă ocup și de acele terenuri uh, folosite în mod tradițional pentru pășunat. Și e vorba despre terenuri uneori foarte extinse. Acest, mă gândesc la un exemplu foarte concret, aceste Moorlands din uh, Scoția. Există apoi și aceste uh, um, terenuri cu mare interes ecologic, cele numite în engleză focus lands. Dar eu cred că această condiție ar trebui să se aplice numai acelor întreprinderi agricole care au suprafețe mai mari de 20 de hectare. Mai propun, în ce privește echivalențele, ca așa numitele uh, uh, zone uh, cu mare interes ecologic să fie cultivate cu plante care fixează azotul în sol. Deci să folosim plante care au o mare valoare adăugată pentru aceste terenuri și care în plus uh, vor contribui la reducerea deficitului uh, uh proteinic din Uniunea Europeană. În ceea ce privește acest subiect, dacă avem un focus land, atunci eu cred că trebuie să încurajăm uh, crearea de coridoare. Iar în ceea ce îi privește pe tinerii fermieri, sugerez să rămânem la creșterea cu 25% a plăților directe, după cum sugerează Comisia, totodată adăugând o limită a creșterii uh, reprezentată de 50 de hectare pentru toți uh, fermierii europeni. Deci o marjă indexată pentru fiecare fermă medie. Mie nu mi se pare normal ca un fermier dintr-un stat membru să fie, co- să fie comparat cu un fermier dintr-un alt stat membru. Nu, propun 50 de hectare ca fiind limita maximă pentru toți fermierii tineri din toate statele membre. Sugerez și introducerea conceptului de angajare ca o condiție pentru ca statele membre să utilizeze acest sprijin cuplat. Din considerente economice, vreau să facem asta pentru că mm, Comisia ar fi permis uh, altceva, dar eu am spus următoarele. trebuie să asigurăm angajarea în sectorul agricol. Așa că statele membre pot să utilizeze această uh, opțiune în aceleași marje procentuale. Iar cu privire la micii fermieri, uh, sugerez o îmbunătățire a situației lor, mărind sumele propuse de comisie, mai ales uh, plafonele maxime, de la uh, 1000 la uh, 1500 de hectare. Uh, Recunosc însă că multe state membre nu apreciază această schemă și de aceea am și spus să fie voluntar și nu obligatoriu, după cum sugerase la un moment dat Comisia. Nu cred că va fi posibil să avem consens politic de a crește sumele dacă schema rămâne obligatorie. Statele membre care au probleme structurale și care vor să utilizeze fonduri structurale pentru a le rezolva pot să o facă în anumite condiții, dar în același timp celelalte state membre sunt eliberate de o obligație. Și acum ajungem la chestiunea cea mai sensibilă din punct de vedere politic, redistribuirea și plafoanele naționale. Sugerez un mecanism despre care consider că este echit mai echitabil decât cel al Comisiei. Pentru multe state și pentru multe regiuni, din motive istorice, există mari diferențe la plata la hectar. Și cu toții știm că, din punct de vedere politic, trebuie să reducem aceste diferențe. De asemenea, cunoaștem prea bine și dificultățile care apar în urma reducerii portofoliilor acelor state membre care, din, în mod tradițional, s-au descurcat mai bine. Dar există și câteva extreme inacceptabile. Există state membre care sunt cu 60% peste media Uniunii și state membre care primesc cam jumătate din media Uniunii, ceea ce e inacceptabil. Acestea fiind spuse, sugerez următoarele. Să îmbunătățim situația statelor membre care se descurcă mai greu. Cele trei uh, state baltice sunt un bun exemplu. Sugerez ca sacrificiul financiar să fie redistribuit între acele state membre care sunt peste media europeană dat, uh, dat fiind portofoliul global. Prin urmare, statele membre care primesc un procent exacerbat din uh, buget la pilonul 1 ar trebui să facă o contribuție pro, proporțională astfel încât să poată acoperi deficitul pentru acele state membre care se descurcă mai greu. Așa că sugerez că acele state membre care sunt sub 70% din media comunitară să acționeze până în anul 2019, în așa fel încât să înregistreze o creștere de până la 30% față de uh, poziția lor curentă și față de medie. Așadar, se îndreaptă către media europeană, dar nu către 90% din media europeană, după cum sugera Comisia. Propun ca acele state membre care sunt între 70 și 80% din media comunitară ar trebui să avanseze în cu 25%. iar uh, cele care sunt între 80, 90% sau chiar 100% să recupereze doar 10% pentru a avea procentajul maxim. În ceea ce privește plățile de convergență, lucru care prezintă un subiect problematic pentru unele state membre, există câteva state unde agricultura s-a diversificat, iar plățile au crescut, uh, cum e pentru sectorul laptelui în anumite state membre. Dacă dintr-o dată ar exista o reducere bruscă, așa cum propune Comisia, pe un termen foarte scurt, atunci unele state membre și unele regiuni pe anumite sectoare um, și-ar vedea fiabilitatea distrusă. Așa că eu propun un mecanism alternativ, astfel încât statele membre să aibă posibilitatea de a elabora un mecanism uh, pentru reducere și sprijin până în anul 2019. E vorba de o reducere de 30%. Astfel încât uh, fermierii vor ști exact care este plafonul maxim al reducerii la plățile unice cu care s-ar putea confrunta. Prin urmare, eu sugerez o convergență între statele membre care uh, e puțin diferită față de uh, ceea ce propune Comisia. Mie nu mi se pare că propunerea comisiei e uh, consistentă la ora actuală. A avea convergență totală într-un termen foarte scurt uh, între toate statele membre care pe termen lung au fost uh, convergente slab, mi se pare un lucru totuși nefezabil. Așa că eu consider că uh, Uh, echilibrarea încetinirii cu uh, accelerarea e un uh, lucru mai oportun și astfel putem să atingem convergența. Dragi colegi, acestea sunt principalele mele idei în ceea ce privește regulamentul pentru plățile directe. Și acum, direct, vreau să trec la dezvoltarea rurală. În multe privințe, dezvoltarea rurală e legată de subiectul anterior uh, elaborat. Permiteți-mi să încep cu tinerii fermieri. După cum am spus, la pilonul 1 sugerez ca uh, măsura pentru tinerii fermieri să, răm- fermieri să rămână... Uh, obligat să rămână aceeași, aveam uh, o marjă maximă de 50 de hectare per fermier tânăr. Propun ca la pilonul 2 plățile care sunt legate devenitul din teren să fie uh, definite aici. Pentru că avem uh, uh, o penurie de teren. E vorba de arendarea terenurilor și așa cred că putem să dăm teren în arendă și putem să permitem astfel tinerilor să acceseze piața agricolă mult mai ușor. Sugerez de asemenea un nou mecanism pentru renunțarea ă, la activitățile fermiere. Nu e vorba de pensie, ci de renunțare sugerez ca fermierii care, sunt peste, care au peste 65 de ani să primească o plată unică ce reprezintă 50% din uh, alocația, uh, din subvenția de instalare. Astfel am uh, reușit să întinerim industria și am uh, atrage noi fermieri. Sugerez de asemenea să Uh, facem, uh, să facilităm restructurarea exploatațiilor agricole. Oferim o plată unică ce să acopere o plată pe 5 ani acelor, acelor fermieri care renunță, să, care renunță la activitate fără a complica lucrurile și fără a da prea multe cifre, practic am avea o plată unică efectuată către fermier plus 20% dacă își transferă ferma către un fermier tânăr sau către un fermier nou intrat pe piață. Sugerez de asemenea și uh, o mai mare eligibilitate pentru investițiile în uh, industria agrară. Eu cred că aceste investiții ar trebui să fie declarate eligibile de fiecare dată când uh, Uh, există noi cerințe de natură sanitară sau de natură um, de mediu. Propun să corectăm uh, ceea ce se stipulează în propunerea Comisiei și anume excluderea statelor uh, vechi membre în ceea ce privește ajutorul pentru investiții în noile zone de irigat. În special în statele din sudul Europei este foarte dificil să ai agricultură competitivă fără irigație ar fi o lovitură la adresa competitivității, așa că eu sugerez că investițiile în noile zone irigabile să rămână o prioritate pentru Uniunea Europeană. Sugerez de asemenea un alt element inovator în ceea ce privește măsurile de agromediu, ca cel puțin 30% din uh, bugetul pentru dezvoltare rurală să uh, fie legat de măsurile agro, de agromediu. Cred că e de bun simț așa, pentru că odată ce include măsurile de agromediu la înverzire, la greening, atunci trebuie clar să avem un buget decent alocat la pilonul 2. De aceea statele membre ar trebui să facă o rezervă de cel puțin 30%, deci o treime din uh, totalul bugetului de dezvoltare rurală pentru măsuri de ecologizare. După cum am spus deja, acestea sunt lucruri care trebuie să Uh, fie uh, privite prin prisma nevoie de a avea măsuri de ecologizare, care reprezintă o prioritate. În ceea ce privește pădurile, propun ca măsurile de sprijin pentru păduri să fie extinse, pentru că sunt măsuri foarte bune și uh, felicit Comisia pentru această propunere, dar cred că există și alți fermieri, în special cei care au teren în uh, domeniul silvic. Consider că și aceștia ar trebui să aibă acces la investiții. Zona, um, elementul cel mai controversat, mă scuzați, al acestei propuneri se referă la uh, zonele supuse constrângerilor naturale semnificative. După cum știți, am avut o dezbatere intensă la Parlament pe acest subiect există mai bine de 10 state membre care nu au reușit să ne spună care sunt consecințele aplicării uh, criteriilor comisiei în ceea ce privește delimitarea geografică a acestor zone. Și nu mi se pare corect, nu mi se pare moral pentru ca Parlamentul European să decidă asupra unei măsuri, dat fiind că noi nu știm care sunt consecințele implementării acelei măsuri. Sugerez, așadar, ca alinindu-ne la uh, judecata Curții de Conturi și Curții de Justiție și alinindu-ne la prevederile OMC, zonele supuse constrângerilor naturale semnificative să fie delimitate în baza unor criterii obligatorii fizice, utilizând uh, criteriile comisiei mai degrabă ca și indicatori și nu ca și uh, criterii obligatorii. Astfel, statele membre au o mai mare marjă de manevră și totodată noi ne uh, respectăm, uh, respectăm prevederile de la OMC și de la uh, Curtea de Conturi. În ceea ce privește gestionarea riscurilor, sunt de acord, includ și uh, sunt de acord cu ceea ce spune Comisia, uh, vreau să includem și incidentele de mediu, uh, vreau să includem și asistența în cadrul fondurilor mutuale pentru acestea, ca fiind un criteriu posibil pentru a vedea cum accesăm fondurile mutuale pentru partajarea riscului. În ceea ce privește ratele de cofinanțare, participarea Uniunii E între 50 și 80% în general, dar la, propusă de, ca propunerea comisiei, dar eu sugerez 60 și 90%, mai ales pentru regiunile ultraperiferice și pentru insulele mici din Marea Egee. Tot ceea ce nu e accesat la primul pilon pentru ecologizare poate să fie transferat cel de-al doilea pilon. Nu în ultimul rând, avem și bugetul pentru dezvoltare rurală. După cum știți, Comisia nu a propus un buget, iar noi am criticat faptul că Comisia propunea un buget pentru pilonul 1, dar nu și pentru pilonul 2. Am analizat diferite modalități de redistribuire. După cum bine știți, la pilonul 2, țările care se descurcă cel mai bine sunt cele care la pilonul 1 stau foarte prost. Orice exercițiu la pilonul 2 ar implica transferarea de bani uh, către statele baltice, uh, din statele baltice, Polonia, România, către Germania, Franța. Deci, prin urmare, uh, ar trebui să existe un transfer către statele care se descurcă cel mai prost. Redistribuirea ar impune un transfer mic pentru statele mari, dar ar epuiza bugetele statelor mici care, iată, renunță la acești bani. Mie, unul, nu mi se pare că există o precondiție care să, ju să justifice o schimbare fundamentală a redistribuirii, așa că sugerez să o lăsăm așa cum este ea. Iată, așadar, dragi colegi, acestea au fost propunerile mele cele mai importante. Eu uh, sunt deschis oricăror contribuții și sunt pentru un proces continuat de negociere pe toate aceste propuneri. Uh, vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc pentru asistența pe care mi-ați oferit-o în etapa de pregătire. Mulțumesc! Important. Mulțumesc, Luis. Într-adevăr, ai făcut o treabă excelentă. Ai încercat să ții cont în propunerea ta de foarte multe păreri, de multe opinii împreună cu raportorii din umbră și cred că vei îmbogăți acest raport și cu dezbaterea de astăzi cum am fost, uh, cu, cum am făcut ieri cu raportul, rapoartele domnilor Dantin și Lavia, dau cuvântul în primul rând raportelor din umbră și apoi, în funcție de ce timp rămâne, ne organizăm. Deci, dau cuvântul imediat pentru ajutorul direct uh, doamnei Marian McGuinness. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorului pentru această prezentare, pentru raportul său extrem de clar dar în ceea ce privește metoda de lucru, de asemenea îl felicit pentru că ne-a ascultat pe toți și a luat în considerare toate temerile exprimate. Mulțumiri așadar. Domnule președinte, cât timp am la dispoziție? Am, de obicei sunt destul de succintă. Președintele, e o întrebare bună. Ieri nu am uh, limitat timpul intervenției raportorului din umbră. Da, doamna ne spune, da, o să fiu succintă. Problema cea mai spinoasă se referă la acel greening. Cred că anumite eforturi pot fi uh, salutate, și anume aceea de a ușura viața fermierilor, fermierilor din fermele mai mici. Este bine, merită să vedem detalii. Însă știți bine că am votat am putea vota un fel de meniu, adică un fel de măsuri uh, de greening a la carte în care să se poată alege. În raportul acesta nu ați inclus uh, acest uh, lucru. Poate ați, ar merita să o faceți ca să avem un fel de meniu, un fel de, am spus, a la carte, prin care, de care să se poată alege măsurile adoptate. Um, și, de exemplu, rotarea turilor este o măsură care este bună și pentru mediu. Uh, merită deci văzut ce a propus și Comisia în acest sens. În ceea ce privește uh, acele zone focus, sunt uh, țări care chiar uh, sunt îngrijorate de acest lucru. Germania, de exemplu, uh, 7%. Deci nu numai cifra le îngrijorează, cât și ideea este îngrijorătoare. În ce măsură se poate realiza acest greening în zonele respective. Apoi, atât Consiliul cât și Parlamentul și Comisia sunt pe cale de a ajunge la un acord care îmbunătățește acest capitol de greening, dar când vine vorba de delimitarea zonelor și de procentaje, eu mă gândesc numai asta, mă gândesc și la cei care ne ascultă, la fermieri, la agricultori. Mă întreb, în general, cum se vor ajusta ei, cum se vor adapta ei la toate aceste măsuri, așa, care sunt uh, matematice, puse pe hârtie? Cum o vor face în viața de zi cu zi? Noi ne dorim simplificare, însă propunerea de față uh, vizează cumva contrariul. Apoi, în ceea ce privește transferul de fonduri de la pilonul 1 la 2. Cum să evităm problema plăților duble? Trebuie să ne întrebăm dacă agricultura bio merge automat la greening sau nu. Sau poate să avem aici incluse și sistemele de certificare. Cred că trebuie să vedem în ce măsură dorim să evităm problema plăților duble sau poate chiar nu dorim acest lucru. Apoi, știm bine că în pilonul 1 avem niște scheme uh, de bună gestionare uh, ecologică a agriculturii, în ce măsură putem să avem măsuri similare sau diferite în uh, în pilonul 2. Deci trebuie să vedem cum se potrivesc aceste lucruri între pilonul 1 și pilonul 2. Comisia cred că poate să vină cu măsuri mai specifice. Apoi, domnule președinte, ați comentat ceva legat de buget? Cred că am fi mai echitabil și mai juști dacă am avea un buget pe măsură. Aici, uh, mulți colegi au spus pe bună dreptate că se tem de faptul că acest buget nu este la înălțimea așteptărilor. Și Parlamentul nostru, știm bine, are un rol și un cuvânt de spus în uh, definirea bugetului. Apoi, în ceea ce privește împărțirea între statele membre și distribuirea în interiorul acelui stat membru, o chestiune delicată. Cred că dumneavoastră încercați să răspundeți acestor temeri, cel puțin în parte, în ceea ce privește o redistribuire mai restrânsă a plăților directe. Dar asta o faceți în condițiile unui buget redus și asta este complicat. Bineînțeles că este un factor politic aici. Avem de-a face cu 27 de state membre într-un context de um, deficit bugetar sau de austeritate bugetară. Deci mă întreb cum veți pune pe hârtie toate aceste lucruri matematic. În ceea ce privește implicarea statelor membre. Uh, am notat uh, comentariul dumneavoastră uh, um, să se adopte cumva măsurile Comisiei Mutatis Mutandis. Și în acest context vreau să vă întreb, de exemplu, ce privește plățile verzi. De fapt, aici ați vorbit mai mult despre plata de bază, propunând ca pe plan național să se crească, să crească timpul în care se pot face uh, aceste plăți directe, însă nu ați luat în considerare toate aspectele. Mă gândesc în acest sens, poate că Parlamentul poate să se vină cu alte soluții și metode în afară de acest green payment. Să fie oare o sumă forfetară la hectar eventual. Știu că nu toți colegii sunt de acord ca uh, statele, nu toți colegii sunt de acord ca statele membre mai vechi să li se permită să continue cu uh, extinderea plăților directe în condițiile actuale. Însă 27 de țări membre înseamnă 27 de sisteme diferite, 27 uh, de sisteme de armonizat. Cumva, propunerea Comisiei nu reflectă această situație complexă. Ar fi bine să încercăm să facem ceva, însă metoda Comisiei nu mi se pare fezabilă din punctul de vedere al calendarului, cel puțin. Apoi, apreciez ceea ce vorbiți, uh, ceea ce spuneți despre um, plăți, plățile cuplate. Doriți să le extindeți, doriți să le lărgiți uh, spectrul lor. Um, susțin uh, poziția aceasta ca și pe cea legată de tinerii fermieri, însă cred că trebuie să lucrăm în continuare împreună pentru a rafina mai mult amendamentele în acest sens iar uh, când vine vorba de legătura între pilonul 1 și 2, nu cred că toată lumea este de acord. În ceea ce privește um, anii respectiv, 2009, 2010, 2011, nu este foarte clar ce doriți. Ceea ce privește flexibilitatea între cei doi piloni, nu știu încă o dată ce vor crede fermierii noștri când se va hotărâ să se ia 20% din plăți, din bani și să, de la pilonul 1 și să se trimită la pilonul 2? Bun întrebarea. Dar întrebarea rămâne deschisă în ceea ce privește fermierii activi. Cred că aveți dreptate. Comisia are o propunere mult prea stufoasă și Cred că măsurarea veniturilor, în fine, cuantificarea acestora e poate prea greoaie. Aveți dreptate, deci e bine să facem ceva pentru a sprijini fermierii activi, însă e din ce în ce mai greu să obținem o definiție globală a acestor fermieri activi care să meargă în toate statele membre, în toată Europa. Avem un regulament care ar putea să ne ajute dacă s-ar aplica așa cum trebuie. Mă refer la regulamentul care vizează plățile pentru activii, fermierii activi. Ați vorbit și despre schemele care implică fermele mici, exploatațiile de dimensiuni reduse. Cred că statele membre trebuie să fie implicate mai mult pentru a promova aceste sisteme. Unii fermieri poate că sunt reticenți. În ceea ce privește simplificarea, am promis că nu o să pronunț acest cuvânt, dar uh, n-am ce face. Uh, nu știu în ce măsură această propunere, în forma sa actuală, simplifică lucrurile, pentru că pornind de la propunerea comisiei, se pune problema costurilor, se pune problema uh, metodelor, se pune problema cheltuierii unor bani care nici măcar nu sunt la dispoziția fermierilor, lucruri care trebuie să fie în continuare negociate, discutate, pentru că încă nu sunt suficient de acceptabile, nu sunt suficient de ehm, bune. S-ar putea ca, într-o anumite scheme, să ne dorim să eliminăm complet sistemul. De fapt, s-a vehiculat acest scenariu de a scoate complet schemele actuale și de a le locui din 2014 în ianuarie cu un sistem cu totul nou. Ați făcut aluzie la acest lucru, dar nu s-a mers suficient de departe. Încă o dată, cred că raportul de față este unul bun, pozitiv, dar poate că îi lipsește uh, ambiția. Uh, trebuie să avem o viziune mai vastă când vine vorba de PAC și să luăm în considerare tot impactul, toate consecințele asupra agricultorilor. Pentru că aici este vorba și de producție alimentară, securitate alimentară, impactul asupra mediului, deci implicații mult mai vaste. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, Mariad! Continuăm cu George Lyon și apoi Jim Nicholson. Bineînțeles, Jim, dacă doreți, po- dacă dorești, poți să vorbești și despre al doilea raport. George. Mulțumesc, salut cele două rapoarte uh, ale colegului Capula Santo. Și eu pot să spun că ne-am bucurat de o cooperare foarte strânsă în ultimele săptămâni și că, într-adevăr, în raportul de față regăsesc uh, o parte din viziunile exprimate, mă refer aici mai ales la tot ce a discutat despre plățile directe. Doamna McGuinness a spus la sfârșit că raportul acesta, raportul îi calmisește ambiția și lasă prea multă marjă de manevră uh, politică. Cred că trebuie să, tocmai trebuie să ne asigurăm că din punct de vedere politic avem o poziție puternică și că mergem în negocieri uh, dintr-o poziție puternică. Politica noastră poziția noastră politică trebuie să fie cât se poate de clară, nu trebuie să repetăm greșelile trecutului și să încercăm să ajungem la compromis. Acum, câteva elemente din raport pe care aș dori să le comentez. În primul rând, chestiunea cea mai problematică care cu siguranță uh, creează problema nivelul statelor membre este acea legată de a, uh, acel, uh, acel prag de 65% după care nu trebuie să se meargă pentru că asta poate creează, să creeze probleme de concurență. Uh, vom vedea cum vor acționa și șefii de stat și de guvern, e bine uh, că avem aceste procente, însă o flexibilitate merită și ea să fie uh, cumva um, propusă aici. În orice caz, direcția este cea bună. În ceea ce privește convergența, îmi um, pare bine că ați eliminat de aici statele membre care deja sunt implicate în schemele regionale este o decizie înțeleaptă. În ceea ce privește perioada de referință pentru calificări 2010, 2009, 2011, trebuie să vedem care an de referință va fi până la urmă ales uh, și discuțiile vor continua, bineînțeles, pentru a vedea ce măsuri se vor adopta în acest sens. Sunt de acord cu uh, modelul de convergență propus, dar poate că nu se merge suficient de departe, pentru că dacă punem accent pe acest greening, atunci ne vom aștepta la o redistribuire foarte substanțială în anul întâi, primul an această distribuire creează mari bătăi de cap. Încercăm să limităm acest exercițiu. Eu întotdeauna am pledat pentru o limitare a acestui exercițiu. Dacă vă uitați cumva în practică ce se întâmplă în statele membre, cred că șapte ani este uh, perioada maximă. Uh, trebuie, bineînțeles, să vedem în ce măsură acest model este unul optim. Acum, când vine vorba de greening, una dintre chestiunile principale, cred că avem nevoie de un meniu de măsuri, deci de o listă a la carte, este și opinia comisiei și cred că nu este opinia comisiei, mă scuzați, trebuie să ne menținem pe poziție în ciuda opoziției comisiei statele membre trebuie să poată să aibă ocazia să, poa să aleagă dintr-un meniu întreg de măsuri și să poată să le moduleze în funcție de uh, nevoile lor regionale, etc. Uh, măsuri care trebuie să fie implementate în uh, conjuncție cu măsuri de mediu, de combatere a schimbărilor climatice uh, și așa mai departe. Cred că aceasta este poziția pe care noi trebuie să o adoptăm aici la Comagri și eu sper că majoritatea dintre noi va susține o astfel de poziție și că amendamentele o vor reflecta. Salut o serie din măsurile, din modificările legate de măsurile privind acest greening. Vom vedea în practică ce vom face. De asemenea, salut posibilitatea ca fermierii să poată să intre în acele scheme certificate. Trebuie să vedem în ce măsură ele se potrivesc cu cerințele pentru greening. Ehm, însă vorbim de același tip de măsuri până la urmă care vizează biodiversitatea. Asta este problema. Mm, se par, ne concentrăm prea mult pe biodiversitate, uitând de schimbările climatice, de pildă. Cred că nu este poziția cea mai fericită. Trebuie încă o dată să, avem, să dăm posibilitatea statelor membre să aleagă acele măsuri care le permit să țintească reducerea emisiilor, schimbarea climatică, etc. Mi-ar, părea ca, mi-ar plăcea ca definiții concrete să apară în raport în acest sens. Ceea ce privește fermierii activi, sunt de acord Însă, întrebarea care se pune este dacă măsurile la dispoziția statelor membre vor funcționa peste tot. Nu știu în ce măsură îi putem viza aici pe proprietarii de terenuri non-activi când privește limitarea fondurilor în materie, bănuiesc că nu veți fi de acord. În ce privește flexibilitatea între, cele două, între cei doi piloni și acel 20%, avem și noi probleme în Regatul Unit, dar și în Portugal Portugalia. De asemenea, e vorba de plăți pentru dezvoltarea rurală care nu sunt cheltuite și poate că merită să ne gândim la mai multă flexibilitate aici. În ceea ce privește plățile cuplate, cred că aveți o poziție bună, însă la negocieri va trebui, va trebui să avem o poziție politică foarte clară în acest sens. Dar nu trebuie să ne uh, închidem față de alte posibilități când vom merge la negocieri. Nu mi-ar place să fim pe o poziție mult prea apropiată de comisie cu aceste amendamente și să nu mai avem, într-adevăr, posibilitatea să negociem cu adevărat. Vă mulțumesc! Mulțumesc, George! Continuăm. Îi dăm cuvântul lui Jim Nicholson și apoi lui Martin Hausling. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-i mulțumesc și domnului raportor pentru propunerile dumnealui. Așa cum a spus toată lumea, sunt interdependente și se completează. Domnul Capula Santos a făcut o muncă excelentă. S-au făcut deja progrese față de propunerile comisiei și chiar și dincolo de divergențele inerente între opiniile noastre. Și Așa cum au spus și alții, cred că există deja mai multe politici deja disponibile pe care am putea să le aplicăm mai bine pentru a-i ajuta pe fermierii activi. Și fermierii activi ar trebui să fie tocmai aceia care tocmai muncesc pământul. Există un aspect unde am însă o poziție contrară uh, raportorului, și anume plafonarea. Eu sunt opus plafonării și am să lupt, am să merg până în pânzele albe ca să mențin punctul de vedere. Căci eu nu cred că trebuie să spunem noi oamenilor cât pământ pot să dețină. Deci ce nu sunt de acord cu ideea raportorului în această privință. Aș vrea să mai spun că, în general, despre aceste propuneri, aș deplânge faptul că sunt poate prea apropiate de poziția Comisiei. Eu aș vrea ca Parlamentul să aibă propria sa poziție și să nu fie cumva așa la uh, mijloc între Comisie și Consiliu. Nu, eu aș vrea să văd cum se limpezesc apele în uh, raportul uh, făcut de Parlament și să nu fie doar așa uh, o atenuare a propunerilor Comisiei. Aș vrea să avem curajul uh, opiniilor noastre și să putem să avem opinii diferite. În ce privește propunerile legate uh, de înverzire, eu cred că chiar și propunerile dumneavoastră, domnule raportor, nu vor putea să fie puse în aplicare fără a crește birocrația. Dumneavoastră spuneți că va fi o reducere a birocrației, dar eu nu sunt de acord. Eu cred că, din potrivă, vieții fermieri vor fi uh, strânși cu menghina, se vor simți din ce în ce mai uh, supuși presiunilor și le va fi din ce în ce mai greu dacă le uh, obligați, dacă obligați să facă această inverzire. Și apoi, de ce vă deranjează faptul că există ferme foarte mari? Există ferme mici, chiar foarte mici, și ferme mari și foarte mari. Toate fermele pot să beneficieze de ajutor. Toată lumea are nevoie de ajutor. Toată lumea încearcă să își facă munca cinstit, să producă hrană și muncește din greu pentru asta. Apoi, în ce privește așa numitul meniu, comisiei nu-i place ideea, dar eu cred că, indiferent ce faceți, vom avea nevoie de acest meniu. Eu nu cred că putem să avem încredere în comisie că spune că așa ceva nu se va întâmpla. Dar uh, trebuie să discutăm, pentru că mai mult ca sigur va interveni. Și trebuie să vă vorbesc direct. Am vorbit despre aceste plăți unice. Între 1998 și 2002, 2002 am avut niveluri istorice de plăți unice și am văzut cum s-au dezvoltat fermele. Dar acum vrem să luăm acești bani și să redistribuim între toate tipurile de ferme. Dar eu cred că acest lucru se va face uh, pe spuza uh, celor care s-au dezvoltat în ultima perioadă. Nu mi se pare normal. Eu cred că creșterea vitelor, a oilor, va avea mult de suferit. Și nu mă gândesc numai la regiunea mea, dar știu că deja numărul de uh, vaci uh, care dau lapte și numărul de uh, ovine a scăzut și va continua să scadă. Acum, în ce privește tinerii fermieri și salut tentativa um, raportorului de a se ocupa de problema tinerilor fermieri și de a încerca să le ofere sprijin financiar. Da, ar fi o idee bună, dar dacă finanțați arendarea terenului Asta înseamnă că prețul terenului va crește din cauza legii concurenței și a cererii și a ofertei. În ce privește această schemă de ieșire la pensie, da, și aceasta poate să fie o idee bună, dar numai în cazul unei ieșiri la pensie timpurie. Căci un fermier uh, se ocupă de pământul său atâta timp cât poate să-și câștige viața dacă am avea o schemă de ieșire timpurie la pensie și de cedarea terenurilor tinerilor agricultori, da, poate că ar putea să funcționeze. Dar numai cu condiția să fie obligatorie, căci multe state membre nu cred că vor, vrea, vor dori să creeze o asemenea schemă de ieșire la pensie timpurie. Deci am anumite îngrijorări în această privință. Ați vorbit despre statele membre și cei 30% din pilonul 2 pentru înverzire. Da, foarte bine. Dar știți că în Regatul Unit avem cea mai mare sumă disponibilă în pilonul 2. Și singurul mod în care am putut compensa faptul că avem aceste sume necheltuite a fost prin modulare. Ceea ce înseamnă ajungem într-o situație deosebit de dificilă în ce privește pilonul 2. Și avem o serie de probleme și nu știu cum putem să le îmbunătățim, știu care sunt răspunsurile pe care le primesc de la anumite oameni. Nu știu dacă e vina oamenilor politici sau a celor care chiar lucrează pe teren, dar încă nu am găsit adevăratul răspuns. Vreau să mulțumesc domnului raportor pentru spiritul în care am lucrat. Ați văzut din ceea ce am spus că nu sunt de acord cu totul, dar ar fi greșit dacă nu am avea și puncte de vedere divergente. Nu aș mai fi rămas în această comisie dacă s-ar fi întâmplat astfel, dar eu cred că vom uh, lucra într-un spirit constructiv și eu am să încerc să îmbunătățesc acele puncte care mi se par mie esențiale pentru a garanta viitorul agricultorilor peste tot în Europa. Mulțumesc, Jim. Acum Martin Hausling și apoi Polagniu. Mulțumesc. Vreau să îi mulțumesc raportorului pentru activitate. Am încercat și noi să ne ducem contribuția. Nu s-a ținut cont de chiar de tot, dar noi sperăm ca pe parcursul negocierilor să includeți și ideile noastre. S-a vorbit foarte mult despre faptul că noi vrem să fim mai ambițioși decât comisia. For, frumos, dar mi se pare că ambiția se îndreaptă în direcția greșită. Noi ar trebui să ne străduim, să oferim o nouă justificare pentru direcția bună a comisiei în ceea ce privește plățile pentru mediu, astfel încât uh, contribuabilul să știe exact ce plătește el dând bani pentru agricultură. Din păcate, mm, se merge în multe alte direcții. Se discută despre uh, implementarea sistemului, despre plata pentru o agricultură nedurabilă. Ei bine, aici avem noi punctele critice. Vedem că e vorba mult despre simplificare, suntem de acord, dar dacă simplificarea aceasta vine pe costul mediului, atunci deja nu mai e bine. Discutam uh, la un moment dat despre uh, propunerile comisiei care uh, nu, care voiau acea limitare de 70% Uh, cu culturile. Noi vrem într-adevăr să existe continuitate și vrem să existe o continuitate controlabilă. Dacă comisia și raportorul spun că nu pot să controleze asta, mie nu mi se pare corect, pentru că se poate face un control și este o măsură care cu siguranță are un obiectiv ultim. Trebuie să facem ceva împotriva monoculturilor, uh, trebuie să facem Uh, împotriva culturilor uh, din ce în ce mai extinse de porumb. Iată, probleme adevărate. Nu s-a spus foarte mult în ceea ce privește uh, terenul în pârloagă. Considerăm că e fals să stipulăm măsuri pentru protecția terenului în pârloagă doar de îndată ce uh, intră în vigoare nou regulament. Mie mi se pare că ar trebui să dăm măsurile acestea acum. Uh, cu privire la ecologizare, da, simplificarea um, e bună și se spune chiar că unii vor, fi, um, de, vor primi derogare. În Germania e vorba de 50%, la dar 80% sunt afectați aceste măsuri. Și dacă e să discutăm despre suprafețe, spuneați 20% din suprafață. Dar mi se pare că aceste suprafețe poate nici nu sunt vizate de ecologizare și atunci trebuie să vedem exact ce facem cu acea marjă procentuală de 7%. Există ferme mai mari care trebuie să facă mai mult? Ar fi de justificat asta, mai ales dacă vedem că există uh, ferme cu suprafețe de 100 de hectare. Ei bine, am putea spune foarte bine să împartă suprafața astfel încât să aibă măsuri de ecologizare. Dar a merge atât de departe cu schimbarea, în așa fel încât să rămână din ce în ce mai puțină suprafață, e clar că publicul va reacționa. Um, și se va întreba, ne va întreba ce e, e cu ecologizarea aceasta. Nu mai avem uh, uh, pășuni, nu mai avem uh, uh, culturi prioritare, nu mai avem terenuri prioritare și atunci uh, nu vor mai ști încotro se îndreaptă politica agricolă comună la capitolul durabilitate și la capitolul protecția status quo-ului mai degrabă. Cam asta e mesajul pe care îl transmitem. Noi considerăm că e de bun simț ca și acele ferme care au uh, culturi uh, constante să implementeze măsurile susnumite. Ieri uh, deja am exprimat câteva puncte critice la reuniunea noastră. Put nu putem să avem 30% măsuri de ecologizare voluntar. 70% plăți reprezintă o idee de care trebuie să fie legată cele 30% de măsuri. Există oameni care vor spune oricum nu mă interesează, îmi iau 70% din plată, uh, îmi văd frumos de activitățile mele care poate dăunează mediului și cu asta basta. Comisia însă trebuie să stabilească o legătură fermă între plata de bază de 70% și cea, acea plată de 30%, pentru că altminteri lucrurile nu vor funcționa și eu cred că nu ne mai permitem o agricultură lipsită de durabilitate. Iată așadar unde este diferența cea mai mare între uh, ceea ce ne spune raportorul și ceea ce ne imaginăm noi pe termen lung. Jim Nicholson spunea următoarele, că s-ar crea un meniu. Ei bine, a face un meniu pentru statele membre, pentru ca ele să aleagă ce ecologizare să facă, mi se pare că e totuși uh, o cutie a Pandorei, pentru că nu știe exact care va fi rezultatul și care, dacă totul va fi justificabil în cele din urmă. Pentru că lași la latitudinea statelor membre să implementeze niște măsuri de ecologizare despre care eu nu cred că le vor aborda, mai ales dacă este să ținem cont de opoziția manifestată de statele membre față de greening. Așa că nu, sub nicio formă nu ar trebui să le dăm un meniu uh, din care să aleagă. Eu cred că la final va fi afectată credibilitatea reformei PAC. În ceea ce privește definiția, uh, ce este un fermier activ? Eu am, uh, ne-am înțeles să avem o listă pozitivă, o listă negativă. Uh, lista propusă de raportor nu e bătută în cuie. Uh, clar, putem să venim cu adăugiri pentru a vedea exact uh, cine nu e, de, nu, nu e eligibil pentru plățile directe. E foarte clar că lista aceasta nu este exhaustivă deocamdată și noi vom veni cu propuneri. Cu privire la opinia noastră în ceea ce privește un aspect decisiv uh, uh, din raport și care merge în direcția greșită. A plătit 35.000 de euro cuiva care părăsește activitatea mi se pare că ar întoarce cu susul în jos întreaga politică agricolă comună. Pe de o parte, noi uh, îi favorizăm pe cei mici, de cealaltă parte, dăm 35.000 de euro pentru părăsirea activității. E greu de digerat. Până la urmă, e contraproductiv. a promo discutam despre promovarea uh, transformărilor structurale. Ei bine, ce facem? Promovăm sau uh, cumpărăm, uh, plătim ieșirea? Nu se poate. E o contradicție aici. Nu se poate să cumpărăm părăsirea activităților. Mie mi se pare că există alte metode de acțiune aici, am putea să promovăm mai degrabă accesarea pieței agricole comune și a politicii agricole comune. Și apoi în ceea ce privește convergența, a înfrâna pe de o parte și pentru a accelera de cealaltă parte. Frumos în teorie, dar toată lumea va încerca să uh, uh, se salveze cumva și până la urmă nimeni nu va mai fi avizat uh, în ceea ce privește plafonarea. Mi se pare că ar trebui să ținem cont într-adevăr și de factorul muncă la plafonare. E mai de bun simț decât să spunem că toți cei care sunt uh, deja activi sunt uh, primesc derogare de la plafonare. În Germania nu se poate aplica asta prea bine, așa că ar trebui să avem o altă abordare. În ceea ce privește redistribuirea între statele membre, premisa uh, e bună, o sprijinim, trebuie să ținem cont de echitate în Uniunea Europeană. Dacă această premisă e suficientă, deocamdată nu pot judeca. Ideea este că se merge în direcția cea bună. Trebuie să privim uh, pilonul 1 și pilonul 2 împreună, iar discutând acum despre pilonul 2 și transferul de la pilonul 1, iarăși e o idee de bun simț pentru că oferă o mai mare marjă de flexibilitate statelor membre, dar să nu existe și relația inversă în ceea ce privește transferul de, de, la, uh, de la un pilon la celălalt. Statele membre ar trebui să aibă o finanțare asigurată la pilonul 2 prin transfer sau nu, dar nu și invers la pilonul 1. Cu siguranță am lăsat multe pe din afară, dar ideea este că mai avem o dezbatere de purtat. Un aspect pozitiv pe care doresc să-l menționez astăzi este faptul că raportorul a uh, inclus în uh, raport și uh, plantele uh, care au un aport ridicat de proteine. Uh, mi se pare corect. Uh, nu este suficient, cel puțin, dar cel puțin salutăm faptul că sunt, este menționat rolul acestor plante proteice. Există aspecte pozitive, există aspecte negative în acest raport. Ideea este că trebuie să găsim o cale de mijloc. Ideea este că dacă vrem să fim ambițioși, atunci să fim ambițioși pe calea durabilității. Dar să nu ne îndreptăm uh, într-o direcție greșită. Cel mai bine este să avem uh, greening consecvent și o politică agricolă comună durabilă. Până la urmă, acesta trebuie să fie rezultatul final. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Agnew și apoi domnul Wojciechowski. Thank you very much. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că domnul raportor a primit o misiune imposibilă. Haideți să ne uităm la, o, la capitole. Fermieri activi. Statele membre trebuie să ia această hotărâre, fără nicio îndoială, și ar trebui să se bazeze pe următoarea întrebare. Aveți bani suficient ca să vă lăsați în această afacere? Oricine plătește, primește plăți primește banii contribuabililor. Dacă statul membru consideră că anumite persoane se află <clears throat> într-o situație uh, pe muche de cuțit, atunci trebuie să întrebe, chiar sunteți un agricultor? Arătați-ne vacile dumneavoastră, animalele pe care le creșteți sau câmpurile pe care le plantați. Și dacă nu, să nu mai fie eligibil. <clears throat> Și Regatul Unit, țara mea, în înțelepciunea ei, au hotărât ca persoanele individuale să nu poată să meargă să plângă la Strasburg pentru a contesta deciziile statului. Și în ce privește aceste transferuri. Să presupunem că uh, un teren uh, devine uh, necultivabil, atunci banii adecvați, banii aferenți ar trebui să fie blocați în pilonul 2. Dar gândindu-mă mereu din punctul de vedere al uh, uh, țării mele, în ce privește diversificarea culturilor, mă întreb dacă care avem nevoie de aceste scheme și aceste măsuri agro, um, de agromediu. Pentru că în țara mea nu prea se practică monocultura. În general, oamenii alternează și dacă cineva nu are chef să alterneze într-un an, de ce să-l obligăm? Așa cum văd eu lucrurile în ce privește terenurile care ar trebui să fie rezervate pentru înverzire, încă o dată, nu se neapărat de acord. Să presupunem că ai o, o, o cultură pe un, un anumit teren și pe un alt teren o altă cultură și apoi rezervi o parte din terenurile tale pentru măsurile de uh, înverzire. Dar dacă cultivi, uh, să spun, fasole, uh, din punct de vedere al parcului este foarte bine pentru că uh, faci un, două lucruri dintr-o singură lovitură, dar poate că cei de la OMC s-ar putea să se plângă pentru că o să spună că pe ascuns cultivăm plante uh, prea bogate în proteine. În ce privește tinerii fermieri, ce ați sugerat dumneavoastră aici va accelera Uh, practic uh, <laughs> trecerea de la proprietății de la tată la fiu nu cred că va permite unor tineri care niciodată nu au practicat agricultura să înceapă să o facă. Cred că singurul mod de a, um, atrage tineri în domeniul agricol este printr-un sistem de burse, burse care să fie finanțate tocmai din acești bani necheltuiți din pilonul 2. Căci ceea ce, cum spunea, ceea ce uh, propuneți dumneavoastră nu va face decât să accelereze această transferare a uh, proprietății de la uh, tată la fiu. Statele membre sunt foarte diferite, ceea ce este considerat o fermă mică într-unul nu este în alta, dar acum va fi un sistem deosebit de greu cu 28 de state membre și eu nu vreau să văd banii contribuabililor uh, irosiți pentru a finanța niște, uh, așa zise, măsuri pentru reducerea uh, uh, emisiilor de dioxid de carbon. Și dacă vedea, mai puțin bani celor care produc uh, carne de vită și de oaie, cred că de fapt va fi un mare șoc pentru acești agricultori. Mulțumesc, uh, domnule Agniu. Acum are cuvântul domnul vicepreședinte Wojciechowski. Bardzo, panie przewodniczący. Mm, chciałem podziękować panu sprawozdawcy. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc raportorului, domnul Santos, pentru modul în care a pregătit acest raport, care, de fapt, se, întrea se întreaptă în direcția foarte potrivită pe multe subiecte. Îl sprijin pe deplin. Doresc totuși să abordez un subiect destul de controversat și care e poate cel mai uh, uh, dificil. Distribuirea plăților. Trebuie să nu uităm că noi nu facem doar politică, ci dăm și legi. Și la ora actuală dezvoltăm o soluție legislativă care va avea forță obligatorie. Să nu uităm care sunt regulile de bază aplicabile. Sunt, se aplică tratatul. Iar tratatul stipulează explicit că nu se face nicio discriminare nicăieri în Uniunea Europeană în temeiul cetățeniei și așa mai departe. Să nu se facă discriminare între producătorii de alimente, se spune. Reformând PAC, trebuie să ținem cont de diferențele uh, regionale, dar nu de diferențe între state, statele membre, să nu facem diferență între cetățeni. Cu privire la rolul cetățeniei, discrepanțele scad, dar doar într-o anumită măsură. Pentru că asta ne propune Comisia. Raportul merge într-adevăr puțin mai departe, dar în continuare discrepanțele persistă. Și reiau un exemplu. Avem două state, un vechi stat membru, Danemarca, și un nou stat, Lituania. Din punct de vedere geografic, se află pe aceeași longitudine. Au 2.600.000 de hectare utilizabile ambele. Danemarca anual primește peste 900 de milioane de euro, Lituania, 450 de milioane de euro. Iată, de două ori mai puțin. Și asta se întâmplă la, la finalul uh, s-a se întâmpla la, la finalul perioadei. Discrepanța fiind de obicei mai mare. Așadar, aceste discrepanțe nu fac altceva decât agricultura din Lituania să se ducă pe apa sâmbetei, pentru că ei trebuie practic să facă față pe o piață unde activează și cei plătiți mult mai bine. Se spune că costurile ar fi diferite. Ei bine, în agricultură diferențele nu sunt chiar atât de mari. Uh, fertilizatorii, pesticidele costă cam la fel. Uh, Uh, instalațiile agricole costă la fel. Uh, Femerii din Polonia se deplasează până în Germania pentru a-și achiziționa tractoare și pesticide pentru că sunt mai ieftine acolo. Așa că problema este destul de gravă. Și dacă luăm uh, decizii bazate pe criterii istorice, atunci e greșit. Unii primesc mai mult fiindcă așa e tradiția și alții primesc mai puțin pentru că așa se făcea. Ei bine, această abordare nu mai e justificabilă. Este o abordare care contravine, contrazice tratatul european, așa că noi trebuie să căutăm o alternativă care să fie în deplin respect al tratatului. Vă atrag atenția asupra faptului că nici un stat membru nu a plătit din propriul buget o sumă pentru a asigura um, un sfert din cheltuielile europene. Ei bine, poate că ar trebui să avem o abordare similară, o scădere dramatică a prețurilor, a plăților. Este un lucru care nu trebuie luat în calcul, dar poate că statele membre ar trebui să plătească în plus din propriile bugete. Asta pentru a face mai bine față noului sistem. ce e neechitabil rămâne neechitabil, indiferent ce uh, decidem noi aici. Încă o dată, mi se pare că discrepanțele iau amploare și în anumite zone ale Europei activitatea agricolă va scădea din această cauză, așa că eu vă încurajez să zăboviți puțin asupra acestui subiect, să căutați o soluție fezabilă care să fie perfect echitabile, să nu fie corectă doar parțial, fiindcă nu există corectitudine parțială. Există incorectitudine și atât. Mulțumim foarte mult, Elisabeth Köstinger și apoi doamna Paulson. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc raportorului nostru, Capulas Santos, pentru ceea ce a făcut până acum, în special pentru modul în care le-a permis raportorilor din umbră să influențeze procesul. Am purtat niște dezbateri foarte fructoase. Am analizat uh, amendamentele raportorului și instantaneu mi-a venit în minte o întrebare. Raportorul adesea mm, folosește sintagma alți uh, fermieri. E bine, l-aș ruga să renunțe la această sintagmă sau cel puțin să fie mai precis, pentru că deocamdată eu nu îmi imaginez exact care sunt acești ceilalți care ar trebui să fie sprijiniți uh, uh prin dezvoltarea rurală. Se pune și o altă întrebare. Discutăm despre plățile directe la pilonul întâi și despre faptul că trebuie să definim uh, fermierul activ. Am avut o discuție publică și uh, prin aceasta mereu primim noi impulsuri. Trebuie să vedem exact cum anume putem sprijini pe cei care de-adevăr sunt activi în exploatațiile agricole. Eu cred că aici ar fi de dorit să avem o definiție clară a fermierului activ, astfel încât să nu Uh, trebuiască să intervenim mai târziu când va trebui să clarificăm cine e uh, eligibil pentru plăți și cine nu. Salut foarte mult inițiativa uh, raportorului atunci când este vorba de uh, cel de 30 de procente pentru, uh, alocate pentru programe de mediu și pentru măsuri de agromediu. Eu cred că până la urmă acesta este obiectivul nostru. Vrem să avem o reformă a politicii agricole comune uh, dar să ținem cont și de ecologizarea agriculturii. Merit McGuinness deja a menționat ce discuții se poartă în ceea ce privește uh, acele terenuri de bază, baselands. În ceea ce privește agricultura ecologică, noi, vrem, noi avem o formulare foarte clară, neechivocă. Doresc însă să atrag atenția asupra programelor certificate de mediu. Există programe în statele membre care nu ar trebui să fie dezavantajate, tratate inegal, mai ales în ceea ce privește agricultura ecologică. Să nu uităm, în foarte multe state s-au întreprins multe, s-a progresat mult, uh, Așa că acum, prin ecologizare, ă, astfel încât prin ecologizare ă, se aduce o plus valoare, dar deja rezultatul este foarte bun și foarte avansat. S-a discutat și despre uh, modul în care e transmis mai departe terenul, din tată în fiu. Uh, Salut această inițiativă de simplificare, dar să nu uităm că transmiterea nu este doar din tată în fiu, ci și din tată în fică pe alocuri. Așa că eu cred că ar trebui ca femeile să fie avute în vedere, să existe programe speciale de formare a femeilor, fiindcă eu consider că în special femeile au uh, foarte multe de făcut în agricultură și uh, aduc un aport vizibil, așa că eu consider că este pe undeva sarcina noastră de a veni cu măsuri de sprijin foarte bune. În ceea ce privește restructurarea și acea plată unică pentru o perioadă de 5 ani, pentru măsuri de restructurare, aș atrage atenția asupra unui aspect problematic. Dacă apar probleme în momentul în care e făcut un control, adesea există pericolul pentru fermieri ca în, acel, în decursul acelor 5 ani să trebuiască să plătească, să replătească uh, sume mari uh, de bani. Eu cred că ar trebui să avem în vedere aceste lucruri și să ținem cont și de problemele care pot să apară. În ceea ce privește eligibilitatea pentru investiții și modul în care putem să uh, legăm această eligibilitate de noi măsuri de mediu și de protecție animalelor, e un aspect foarte important, mai ales dat fiind faptul că noi suntem cei care trebuie să asigurăm condiții egale în Europa. Așa că fermierii uh, din Europa ar trebui să primească același sprijin în funcție de activitatea întreprinsă. Aș dori ca raportorul să definească mult mai bine competitivitatea în domeniul silviculturii, salutând totodată faptul că silvicultura e, men e menționată în raport. Um, date fiind obiectivele din uh, strategia Europa 2020, eu cred că trebuie să fim mai ambițioși, mai ales în ceea ce privește rolul silviculturii uh, din punct de vedere energetic și din punctul de vedere al protecției mediului înconjurător. Cu siguranță există măsuri uh, de însoțire a celor care activează în acest domeniu. S-au menționat deja zonele defavorizate și vreau să-i mulțumesc raportorului pentru faptul că a ținut cont de doleanța noastră uh, în ceea ce privește uh, eliminarea uh, unui articol din propunerea comisiei. Eu vreau să se facă uh, trimiterea la raportul lui Herbert Dorfman, pe care l-am votat deja. Cred că putem să fim mai preciși în exprimare și să spunem uh, cu mai multă fermitate ce dorim. Data propusă de raportor e bună, mai ales prin prisma faptului că se transmite un semnal. Parlamentul European vrea o nouă uh, evaluare, mai ales într-un uh, termen uh, fezabil. În ceea ce privește gestionarea partajată a riscului, uh, tind să fiu puțin critică. Există țări care deocamdată nu-și asumă acest principiu. Am discutat deja despre ele la un moment dat. Prin urmare, este foarte greu să financeze aceste măsuri așa cum o propune Comisia. De asemenea, uh, e vorba de acele uh, state care autorizează plățile directe în baza articolului 68. Acestea nu au această posibilitate. E totuși un pas important faptul că raportorul propune o evaluare a acestei măsuri, dar eu cred că noi, cei de la Agri, ar trebui să avem în vedere modul în care putem îmbunătăți acest uh, sector. Salut și cele stipulate în anexa uh, la raport, mai ales în ceea ce privește modul în care definim perioadele, ne ținând cont doar de um, Uh, anul 2013. Eu cred că Comisia a făcut o greșeală, pentru că a luat drept punct de referință doar anul 2013, mi se pare incorrect. Anul 2013 nu ilustrează nici pe departe ceea ce s-a întâmplat în șapte ani de finanțare a politicii agricole comune. Raportorul nu a menționat un subiect pe care eu îl consider foarte sensibil, E vorba de modificarea cofinanțării pentru, produse, pentru programele de agromediu. Se sugerează 60%. Eu uh, evaluez foarte critic această marjă procentuală, fiindcă eu știu că multe state membre cu multe regiuni au la ora actuală probleme cu cofinanțarea. Nu pot să uh, pună la dispoziție mijloacele de cofinanțare. E o problemă pe care am luat-o la cunoștință, așa că aș sugera ca în regulamentul orizontal să creați niște măsuri, într-adevăr, dar nu în domeniul dezvoltării rurale. Să nu intervenim la dezvoltarea rurală. La o primă privire lucrurile arată pozitiv, dar de facto uh, se impune de fapt o um, Uh, reducere a mijloacelor financiare pentru cei care au măsuri ambițioase de agromediu. Nu ar trebui așadar să acționăm astfel, fiindcă adesea programele de adesea în încercarea de a implementa măsuri de austeritate se intervine uh, la nivelul măsurilor de agromediu, care sunt reduse. În ceea ce privește uh, inovarea și tehnologia și cofinanțarea de 100%, eu nu cred că este sarcina noastră să sprijinim marile uh, concerne ce activează în domeniul agricol, cum ar fi distribuitorii de semințe și așa mai departe. Eu cred că, din nou, trebuie să avem uh, uh, în vedere durabilitatea și fezabilitatea tehnologică a durabilității. E foarte clar că acest subiect este foarte complex um, și că va fi foarte greu să avem un uh, rezultat perfect implementabil. Eu cred că trebuie să um, ținem cont de ceea ce spune comisia, de ceea ce spune raportor, dar să simplificăm de dragul practicabilității, pentru că o mai, o mai mare birocrație pentru micile structuri nu uh, face altceva decât să uh, îngreuneze situația în realitate. M-ar bucura foarte tare dacă am venit cu propuneri ambițioase, pentru că eu cred că avem această posibilitate și ar trebui să nu pierdem din vedere faptul că Noi avem în vedere interesul uh, fermierilor noștri, uh, reprezentăm mediul uh, agricol și cu această atitudine trebuie să mergem mai departe la negocieri. Paulson, poi Smith. Doamna Paulson, mulțumesc foarte mult domnule președinte. Să aștept un pic, toată lumea are căștile. Foarte bine, mulțumesc domnului Capula Santos pentru că am lucrat atât de bine împreună și spre deosebire de majoritatea celor care au discutat aici, mie mi se pare raportul foarte bun și cred că a reușit să includă toate punctele de vedere și că este un raport echilibrat. Eu însă sunt mai mult pragmatică decât ideologică. După părerea mea, este foarte important să ajungem la un acord și este la fel de important să credem în ceea ce facem. Nu mă interesează cine ce a spus. Sunt de acord cu comisia Pot să fiu de acord cu comisia și asta nu este ceva rău în sine. Aș dori să vă atrag atenția asupra unui aspect. Astăzi discutăm despre ce se întâmplă, încercăm să intrăm în detalii privitor la situația de pe teren. În aceste condiții, anumite elemente nu trebuie să fie trecute cu vederea Trebuie să știm care sunt prioritățile noastre. Trebuie să ne gândim cu multă atenție la acestea, mai ales când vine vorba de pilonul 2. Trebuie să știm ce vrem. Trebuie să știm care este centrul reflexiei noastre, care este nucleul acesteia și să știm de asemenea ce putem elimina, suprima, fără ca să existe consecințe grave din dispozitivul nostru. Când vine vorba de agricultură, de mediu și de toate aceste programe de dezvoltare rurală, e bine de știut că acei 30% din primul pilon trebuie să fie un prag, o bază respectată de toată lumea și peste tot. Trebuie să ne punem de acord asupra acestui prag, asupra acestei limite în caz contrar, am pierde din acești bani, 30% din bani din venituri. În sfârșit, de punctul de vedere al măsurilor de mediu, trebuie să vedem ce se poate face. Mă refer la toată această ecocondiționalitate. Atunci când vorbim despre o agricultură verde, există un element aceasta agricultura verde este extrem de importantă astăzi. Merită să insistăm asupra acestor măsuri și, pe de altă parte, nu trebuie să ne oprim cu recoltele, indiferent de anotimp. În Germania au existat anumite tentative în acest sens, însă rezultatele au arătat că nu este bine. Mă refer la ce s-a constatat prin cu ajutorul satelitului. Anumite zone uh, se credea că sunt verzi, dar de fapt nu sunt, etc. În sfârșit, aș trimite contribuțiile mele prin scris, dar uh, este clar că avem aici de-a face cu o serie de măsuri care vizează uh, zonele rurale, zonele mai puțin populate. În aceste condiții, diversitatea, biodiversitatea, nu trebuie să fie sacrificată. Nu mă gândesc numai la natură, propriu-zis, ci mă gândesc și la diferitele culturi pe care noi le avem astăzi în Europa, la diferitele rase de animale. Toate acestea trebuie să fie cumva păstrate, menținute pentru generațiile viitoare. Sistemul nostru de astăzi este din ce în ce mai centralizat, din ce în ce mai mult gândit pe scară largă. Este important ca fermele mici să, să supraviețuiască. Același lucru se întâmplă și când vine vorba de speciile locale, Uh, de plante și animale. Este important pentru noi, dar și pentru copiii noștri, pentru viitorul lor. Această diversitate, biodiversitate genetică trebuie să fie menținută, protejată, indiferent de metoda pe care noi o vom uh, avea în viitor, când vine vorba de crearea de noi specii. În uh, discuțiile de față am vorbit mult despre ecologizare, de mediu, de, de greening. O treime din toate măsurile vizate se învârt în jurul acestui subiect al mediului. Însă majoritatea persoanelor de aici, nu majoritatea, ci o treime mai bine zis, cunosc bine viața la țară, viața din mediul rural. Locuiesc sau au locuit acolo. Și știm cu toții că aceste zone rurale uh, există și vor exista în continuare, dar însă vor trebui să fie protejate. E nevoie de măsuri în acest sens. Merită să reflectăm mai mult asupra modului în care vom proteja în continuare satele noastre, zonele rurale, să facem totul astfel încât tinerii, tinerele, să rămână în mediul rural cine o să dorească să stea uh, la țară în lipsa, uh, în lipsa femeilor, în lipsa structurilor de îngrijire, de copii și așa mai departe. Deci aspectul social e foarte important când vine vorba de aceste zone rurale. Să facem totul așadar astfel încât aceste zone rurale să rămână în viață. Vă mulțumesc! Domnul Schmidt și apoi Domnul Scota, pentru raportorul din umbră. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sunt uh, încântată de ce a spus doamna uh, Paulson și, într-adevăr, nu văd de ce comi comisia noastră trebuie cu orice preț să se demarce de poziția comisiei uh, numai de dragul ideologiei. Este clar că în privința negocierilor de față suntem mult mai aproape de comisie decât suntem de Consiliu. Consiliu are propria sa viziune și vedem că ea nu prea se potrivește cu mersul lucrurilor așa cum le vedem noi. Și când vine vorba de buget, Uh, foarte bine, suntem aproape de poziția comisiei și asta nu trebuie să ne îngrijoreze. În ceea ce privește plățile directe, eu sunt raport din umbră pentru partea dezvoltare, dar știm bine că în raport nu apar suficiente detalii, detalii legate de eligibilitatea pentru plățile directe, raportul comisiei, deci mă bucur că în raportul domnului Capodosantului avem aceste lucruri. În ceea ce privește amânarea reformei zonelor focus, cred că trebuie să ne menținem poziția, pentru că vom fi supuși unor presiuni în viitor. Dacă statele membre nu-și fac treaba, nu-și fac tema și nu cartografiază aceste zone, asta nu ne va ajuta deloc. În ceea ce privește proceduri, mai puțină birocrație, planuri naționale, toate bune și frumoase, de asemenea, uh, flexibilitatea în ceea ce privește planurile și acel termen de două luni, asta ne duce mai multă transparență, mai multă claritate. Apoi, acei 30% din fondul dezvoltare rurală pentru agricultură, bio și așa mai departe. Și asta ne convine, după cum vă puteți închipui. Ne bucurăm că există posibilități de a uh, stimula cooperarea între fermieri și schemele și proiectele de uh, agricultură durabilă și pentru mediu. Însă noi avem o altă poziție când vine vorba de acei 35.000 de euro uh, care pot fi dați micilor fermieri competitivi ca să-și înceteze activitatea. Mi se pare că asta Asta se bate cap în cap cu ce ne dorim noi uh, și viitorul politicilor noastre sociale și de coeziune. Când vine vorba apoi de riscul, management de risc, nu suntem de acord cu poziția exprimată. Pentru că acești fermieri, investițiile în aceste acțiuni nu trebuie să vină din buzunarul Uh, fermierilor, pentru că nu are sens să alimentăm uh, oricum astfel de activități care n-au de-a face nimic cu activitatea și producția agricolă, ci mai mult cu speculația pe piețele financiare. În ceea ce privește irigarea, știm bine și irigațiile, știm bine că țările au sisteme și dispozitive diferite și nu cred că are sens să se încurajeze irigațiile pe terenuri uh, neproductive, uh, pârloage, etc. Cât privește dezvoltarea rurală, noi dorim ca să avem această abordare de jos în sus, ține mult la ea și, de asemenea, uh, cât privește implicarea sectorului privat în aceste scheme, ne dorim ca ea să existe, dar nu ca sectorul privat să dea tonul aici. În ceea ce privește uh, proiecte cooperative între, uh, între fermieri, uh, îmbunătățirea capacității de negociere și așa mai departe, Ni se pare că merită să încurajăm acest leadership inițiativă din partea fermierilor. Am avut rezultate bune până acum și mi-ar place ca la de față să fie încă și mai ambițioasă și nu atenuată față de inițiativele precedente. În orice caz, ne bucurăm că până acum ați luat în considerare atât de multe aspecte în discuții. Mulțumesc acum ultimul raportor din umbră, domnul Scota. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Vreau să mulțumesc uh, raportorului pentru toată munca depusă și imediat am să trec la uh, observațiile mele. După ce am citit propunerea comisiei în aceste ultime luni, am observat și eu, ca și mulți dintre dumneavoastră, faptul că nu apare termenul femeie în acest context. Și deci mi se pare indispensabil să includem acest termen la articolul 8, cât și la articolul despre programele tematice, cât și la articolul 21 în ce privește dezvoltarea întreprinderilor uh, uh agricole. În sectorul agricol, femeile uh, reprezintă uneori 80% dintre lucrători. Accesul femeilor și a tinerilor în acest sector este foarte dificil, de aceea foarte multe uh, dintre femeile care conduc întreprinderea agricole, de fapt, au mai mult de 65 de ani. Nu putem să ne lipsim de această componentă esențială din uh, sectorul agricol. Apoi, articolul 20, are alineatul 4, care deja a fost amendat de colegul meu, mi se pare foarte interesant dacă chiar putem să creăm un fond de garanții pentru tinerii agricultori. Dar acest ajutor ar trebui să permită tinerilor agricultori să primească maxim 70.000 de euro pentru a, a, a achiziționa o exploatație agricolă și pentru a o dezvolta. Dar eu cred că oricum ar fi, este o măsură pozitivă. Apoi, în ce privește cadrul strategic comun pentru următoarea perioadă de programare 2014-2020, ar fi bine să avem fonduri de garanție și fonduri uh, de garantare a împrumuturilor finanțate din uh, uh, uh, FADR, iarăși în sprijinul tinerilor agricultori. Știu că există deja anumite stimulente și subvenții destinate tinerilor agricultori, dar eu cred că un asemenea fond ar fi o încurajare suplimentară pentru toți tinerii care chiar își doresc să se investească în agricultură. Mulțumesc încă o dată raportorului. Mulțumesc, Giancarlo. Acum au mai rămas 20 de colegi care doresc să ia cuvântul. De acum înainte, cred că trebuie să nu depășim 3 minute timp de intervenție și începem cu Michel Dantan și apoi Jose Bove. Michel, te rog. Da. Euh, le début de cette matinée, beaucoup parlé euh, dans... Mulțumesc. S-a vorbit despre mediu, despre sprijin pentru măsurile verzi. Eu aș spune că agricultura este, înainte de toate, o activitate economică și noi avem menirea de a proteja acest sector economic care mai și furnizează hrană pentru mai mult de 500 de milioane de locuitori. Deci acest sector contribuie și la PIB-ul Europei, nu trebuie să uităm acest lucru. Dincolo de acesta este vorba de un sector cu angajați, uh, femei, bărbați și menirea noastră este și aici de a le permite ca ei să supraviețuiască. Și înțeleg remarcile colegilor, însă vreau să spun că în anumite țări din vechea Europa o scădere rapidă a ajutoarelor va duce până la urmă la dispariția acestor exploatații agricole. Mă refer mai ales la sectorul creșterii vitelor, creșterii animalelor în general. Și dacă ne putem să permitem menținerea anumitor ajutoare cuplate, plăți cuplate în aceste regiuni, cred că merită să facem acest lucru. Mulțumesc raportorului pentru propunerile făcute. Aș dori din partea mea să-i adresez câteva întrebări, mai ales ceea ce privește greening-ul, înverzirea. Conceptul ca tare nu mă deranjează, însă aș zice că acest ajutor pentru greening trebuie să fie disociat, acesta să fie disociat de plățile și ajutoarele de bază. Cum se calculează? Per exploatație sau, sau pe țară? Pentru că dacă se calculează pe țară, atunci el se împarte între diversi agricultori și poate să ducă la o marjă uh, care uh, pe undeva trebuie să ne intereseze și pe noi, Parlamentul. În ceea ce privește apele, apa și irigațiile, raportorul dorește să mențină uh, irigațiile acolo unde exploatațiile au absolută nevoie, însă nu văd de ce în pilonul numărul 2 se menține directiva cadru apă, în condițiile în care am spus-o de numărate ori la Comagri că noi ne dorim eliminarea acestei directive cadru apă, câtă vreme ea nu va fi transpusă în toate țările membre, în ceea ce privește zonele cu um, Uh, caracteristici naturale deosebite. Mie mi se, uh, mi se pare că include aici zonele de munte este puțin reductor, limitat. Pentru că zonele de munte se spune că au anumite caracteristici legate de mediu. Nu cred că toate zonele de munte pot, putem să spunem că au astfel de probleme, mai ales cele din Natura 2000. Apoi aș mai pune o întrebare în ceea ce privește întreținerea terenurilor necultivate în, sau în pârloagă. În mod istoric, aceste regiuni, majoritatea acestor terenuri, au fost, de fapt, cultivate. Asta înseamnă că în timp de 10, 15, 20 de ani, aceste pârloage, după ce au fost menținute așa, au fost redate culturii. Dar dacă nu respectăm acești termeni, acești ani în care ele nu sunt cultivate, atunci o să avem probleme. Aș mai spune că, tot așa, probleme mai există și în anumite uh, probleme legate de rozători în aceste, în aceste zone și atunci trebuie să luăm în calcul aceste lucruri. Ale deci, dobrze zarządzać czasem. Włączyliśmy zegar. Mulțumesc. Sperăm că o să ne descurcăm cu timpul. Acum am pus în funcțiune ceasul și dacă nu respectăm uh, timpul, nu o să avem timp să ne exprimăm cu toții. Considerăm, continuăm atunci cu ordinea de zi, domnul Bove. Domnule președinte, în primul rând, aș spune în introducere că în această săptămână începe summitul de la Rio și am impresia că nu ne interesează deloc ce se întâmplă pe plan internațional și că proiectul pe care îl avem în față nu are niciun fel de legătură, ba chiar se bate cap în cap cu acesta. Apoi, doamna McGuinness are dreptate să vorbească despre acea legitimitate a bugetului. Pentru asta este nevoie de o politică coerentă, consecventă. Aceasta permite cetățenilor să accepte faptul că li se iau niște bani prin impozite pentru a finanța politica respectivă. În acest raport figurează o serie de elemente care, mi se pare mie, ne îndepărtează de acest obiectiv al legitimității pentru că nu sunt coerente în raport cu obiectivele noastre generale. Nu o să vorbesc despre uh, puncte pozitive, pentru că nimeni nu salută atunci când trenurile sosesc la timp, ci voi face numai critici. În primul rând, de ceea ce privește micile exploatații agricole. Cred că aici, într-adevăr, există un progres pentru că am trecut de la 1000 la 1500 de euro, deci o mică îmbunătățire, însă ne îndreptăm spre un sistem care mi se pare mie ușor periculos pentru că în acest nou sistem trebuie să integrăm uh, uh, încetarea activității plătită cu 35.000 de euro. Asta înseamnă accelerarea unui proces de eliminare a unor astfel de exploatații. Mie mi se pare periculos. Cum putem să permitem oamenilor să aibă o pensie uh, demnă în aceste condiții. Ceea ce privește plafonarea. Cred că aici textul este un pic contradictoriu. Pe de o parte avem caracterul degresiv, care de fapt n-a fost rezolvat în sensul că trecem de la 70 la 80%. Asta înseamnă că în loc să plafonăm, plafonăm de fapt pur și simplu modificăm sumele. Pe de altă parte, ceea ce este mai grav este că ați introdus un alieniat prin care se permite ca exploatațiilor, exploatațiile agricole regrupate uh, în societăți uh, nu trebuie să mai plătească aceste sume. Mie mi se pare periculos, cel puțin asta deduc din textul în franceză. Mi se pare că pentru exploatațiile regrupate în societăți comerciale aceste plafoane nu se mai aplică. Pe de altă parte, trebuie să, mai, trebuie să introducem problema sau aspectul rotării culturilor în cadrul grinicului. Foarte important. Apoi, scăderea suprafațelor de interes ecologic cu 2% nu este un progres în ceea ce privește scutirile de la măsurile de greening, vreau să vă atrag atenția asupra faptului că este periculos să amestecăm diferitele certificări specifice, pentru că ele pot să fie cumva rezultatul unor acțiuni de lobby. Așadar, eu nu văd de ce uh, am amesteca aceste tipuri de certificate câte vreme ele nu sunt europene și recunoscute. Apoi, în ceea ce privește uh, implicarea statelor membre, asta este una, s-a mai discutat, însă cât privește distribuirea între agricultori, trebuie să fim atenți pentru că este riscant ceea ce se pregătește. Și anume, pe de o parte, dorim o omogenizare a drepturilor acestora, deci pentru toți fermiarii, vă rog frumos să nu uh, mi se pare anormal să nu mă lăsați să vorbesc în condițiile în care pacul este atât de important. Așa sunt dezbaterile constituite și mi se pare pur și simplu lamentabil că o persoană care uh, e interesată de acest subiect nu poate să se exprime. Vă rog frumos. Pacul este atât de important. Deci, revin. Nu este normal și chiar periculos, vă spuneam, ca în articolul despre care am vorbit, o țară să nu poată să aibă aceste plăți uh, sub 30% după 2014. Iarăși, aspecte riscante, voi reveni, însă încă o dată vreau să vă spun că mi se pare că dezbaterea de față nu este condusă în mod corect astăzi. Vă mulțumesc! Ten sposób nie skończymy dzisiejszego programu. Doamnelor și domnilor, dacă continuăm astfel, nu o să putem să încheiem până la 12.30, două minute pe vorbitor. Vă rog frumos, haideți să nu mai repetăm ceea ce s-a spus deja. Și unele dintre comentariile noastre oricum pot să fie trimite și în scris raportorului. Deci nu mai mult de două minute pentru fiecare vorbitor. Vă rog. Intervenție fără microfon. A. Doamna Perez și apoi doamna Dodds. Vă mulțumesc, domnule președinte, vreau să-i mulțumesc domnului raportor pentru munca sa nu a fost deloc o sarcină ușoară, o misiune ușoară să țină cont de toate aceste puncte de vedere. Pentru unii nu este prea ecologică, pentru alții prea ecologică, unii vor mai mulți bani, alții spun că trebuie să existe mai puține subvenții, dar eu cred că poziția noastră eh, trebuie să fie una destul de unitară, cea a Parlamentului European, care apără interesele agricultorilor. S-a vorbit mult despre flexibilitate și apoi și de um, înverzire. Dacă tot vorbim despre flexibilitate, de ce să nu ținem cont de realitățile de pe teren, despre diversitatea agriculturii europene? Eu cred că ar trebui să existe măsuri care pot cu adevărat să fie realizate de către producători agricoli în ceea ce privește protecția mediului înconjurător și, bineînțeles, aceste uh, măsuri de înverzire. Aș vrea să rog pe domnul Capula Sandu să se gândească și la aceste societăți cooperative care par a fi excluse, ceea ce ar fi greu de înțeles pentru uh, producători. Deci ar fi foarte bine să se înțeleagă foarte bine până la urmă care va fi statutul acestor cooperative. De asemenea, mi se pare adecvat să mărim perioada tranzitorie pentru a permite adaptarea la noile plăți de bază, mai ales pentru acele state membre care s-au bucurat de aceste uh, de drepturi uh, tradiționale, uh, istorice și nu ar trebui să aibă loc o schimbare bruscă pentru producătorii noștri. Sunt pe deplin de acord cu nevoia de a include mai multe uh, drepturi pentru femei, nu pentru că, uh, ca să spun așa, s-ar face o discriminare pentru uh, față de agricultorii bărbați, dar se știe foarte bine că femeile sunt un adevărat motor al agriculturii și al dezvoltării rurale în general. Apoi, cred că ar trebui să avem o mai bună definire a diferitelor uh, uh, modalități de finanțare pentru că vrem să garantăm viitorul exploatațiilor agricole în Uniunea Europeană. Acesta este principalul nostru obiectiv. Mulțumesc! Acum are cuvântul doamna Dot. Mr. President, um... Mulțumesc, domnule președinte. Încep prin a-i mulțumi raportorului. Nu a fost deloc ușor și a avut de abordat o serie de subiecte foarte sensibile din punct de vedere politic. politic. Începând cu bugetul, astăzi discutăm despre propuneri fără a ști exact cum vor fi bugetate. Se prea poate ca bugetul să fie redus. Prin urmare, eu cred că trebuie să ne axăm pe sprijinul pe care îl putem uh, oferi uh, agriculturii și sectorului agroalimentar. Să ne axăm și pe reducerea costului administrativ. Mi se pare dificil de întrezărit o soluție. Nici propunerea comisiei, nici propunerea de raport nu vin cu soluții fezabile și eu cred că este un aspect fundamental pe care ar trebui să îl analizăm întâi de toate. Există foarte multe Uh, chestiuni acest text care eu cred că se axează prea mult pe uh, controlul de la Bruxelles. Uh, cred că o abordare regională și pentru, pe state membre ar fi mai de bun simț. Sprijin în general flexibilitatea la nivel regional și la nivelul statelor membre, dar nu voi sprijini acele tentative de a uh, avea o interfer interferență bruxeleză cu privire la uh, finanțarea celor 27 de state membre în ceea ce privește uh, agricultura. Și analizând acum uh, pilonul 1, fără doar și poate distribuirea pilon, uh, fondurilor a pilonul 1, a fost un subiect foarte sensibil în plan comunitar. Insist asupra ceea ce se întâmplă în circumscripția mea, în Irlanda de Nord. E clar că îndreptarea către o plată forfetară și o plată forfetară pentru greening vor fi lucruri care vor avea un efect semnificativ, mai ales în ceea ce privește sectorul cărnii de sectorul creșterii vitelor și ovinelor. Uh, așa că, în ceea ce privește uh, situația circunscripției mele, viteza convergenței este foarte importantă. Textul uh, propus va face ca fermele din Irlanda să fie expuse riscului, mai ales în ceea ce privește bovinele și ovinele. George Lyon a propus să avem cel puțin o perioadă de convergență de șapte ani. E bine. Analizând greening-uri de la pilonul 1, mult prea restrictiv doriți uh, să implementați un tipar, dar lucrurile nu funcționează așa. Avem nevoie de flexibilitate, de un meniu pentru a ne putea adapta în așa fel încât să ținem cont de variațiile regionale în funcție de mediu și așa mai departe. Trebuie să vedem și ce se întâmplă în regiune. Să vedem dacă toate aceste cerințe pot fi implementate la nivel regional. Uh, Irlanda are în proporție de 95% pășuni. Ei bine, e foarte important să avem un sistem de recompense pentru acele regiuni care, de fapt, depășesc sfera propunerii. Și aici închei, domnule președinte, eu chiar cred că avem nevoie de claritate mai multă în ceea ce privește acele uh, criterii istorice și să vedem care este impactul asupra producției alimentare și asupra um, uh, exploatațiilor active. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Calniete și apoi domnul Dorfman. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es arī vēlos pievienoties visiem tiem, kas... Vă mulțumesc. Sunt de acord cu toți cei care i-au mulțumit domnului Capulas Santos. Mă alătur și eu dumnealor. Vreau să-i mulțumesc pentru faptul că întotdeauna a fost uh, deschis, ne-a ascultat pe toți, pe toți cei care veneam să-i vorbim despre problemele țărilor noastre. Eu cred că pentru fermierii din țara mea se pun aceleași probleme ca și pentru colegilor din alte state membre. Cu câteva diferențe care probabil vor face obiectul amendamentelor mele. Mai întâi aș vrea să vorbesc despre plățile directe. În sfârșit, acestea vor fi la același nivel în toate statele membre. De aceea, amendamentul nou mi se pare un, un pas în direcția cea bună dar totuși potrivit amendamentului 9, în 2020 în Lato- Letonia, plățile directe vor fi de 2,5 ori mai mici decât în țările de jos. Deci până la urmă, unde ajungem? Din nou uh, uh, concurență neloială, din nou corupție. De aceea ar fi bine spune oratoarea, acesta era punctul de vedere de fapt, să existe un uh, nivel aproape egal al plăților directe peste tot în, în Uniunea Europeană. Și să existe și condiții specifice pentru statele baltice, pentru că deocamdată Letonia primește 30% din uh, nivelul mediu al plăților directe europene. Deci, ca să avem niște condiții cât de cât echitabile, ar trebui să schimbăm ratele de distribuție. Uh, Trebuie să avem reguli de concurență mai stricte. La fel se întâmplă și cu perioada de convergență. Eu cred că în acele state unde nivelul plăților este atât de scăzut ca în țările uh, baltice, ar trebui să se aplice cu totul alte măsuri. Pentru că nu vorbim aici despre generozitate sau despre sacrificii, așa cum au spus anumiți colegi, despre o risipă a banilor publici. Nu, e vorba de faptul că fermierii din statele baltice până acum au fost nedreptățiți și oricum ei nu așteaptă uh, o mană cerească de la uh, Bruxelles. Nu, ei își doresc să existe nediscriminare. Haideți să ne uh, aducem aminte de ce s-a întâmplat la conferința de la Ialta, când puterile occidentale au abandonat țările baltice între mâinile URSS-ului. Iată ce s-a întâmplat. Uh, Iată unde a fost adevăratul sacrificiu. Dacă tot uh, Uniunea Europeană s-a extins, de ce, uh, ce țările, uh, primele 15 țări care au aderat la Comunitatea Europeană trebuie să fie mai favorizate față de celelalte? Deci vă rog frumos să ne permiteți să avem concurență loială și să creăm locuri de muncă în sectorul agricol. Președintele, vă rog frumos să nu vă mai depășiți timpul alocat. Domnul Dorfman. Mulțumesc. Să vedem, oare o să reușesc? Mulțumesc uh, raportorului pentru tot ce a făcut. Vreau să ilustrez câteva aspecte. În ceea ce privește uh, micii fermieri, fermierii activi și așa mai departe, să vedem exact uh, în ce termen discutăm despre subsidiaritate? Dacă lăsăm uh, o portiță deschisă uh, mult prea mult statelor membre, riscăm să ajungem exact acolo unde suntem astăzi cu zonele defavorizate. Așa că trebuie să vedem exact cum diferă precondițiile de la un stat la altul. În ceea ce privește primul pilon și plățile de la primul pilon, raportorul sugerează să încetinim convergența în interiorul statelor membre. E fals. Eu uh, în ceea ce privește convergența între statele membre, după cum a spus doamna Calniete, uh, Cred că trebuie să purtăm uh, aceea... Deci, doamna Calniete ne-a spus ceva despre convergența între statele membre. Cred că la fel putem să discutăm și despre convergența în interiorul statelor membre. De exemplu, în sectorul laptelui. Există fermieri care produc lapte și care primesc de 10 ori mai mulți uh, bani la pilonul 1 decât alții care primesc, care produc tot lapte. Să nu-mi spună mie cineva că aceasta nu este fragmentarea pieței în uh, uh piața națională pe același segment de piață. Cred că această uh, inechitate trebuie să fie eliminată cât mai repede cu putință. Comisia ne-a propus șapte ani perioadă de uh, adaptare. E corect. În ceea ce privește uh, Germania, observațiile obiective arată că șapte ani reprezintă o perioadă um, decentă. În ceea ce privește pilonul 2, discutăm despre zonele defavorizate. Uh, am avut un uh, raport pe acest uh, subiect pe care l-am și votat în urmă cu un an sau doi și cred că trebuie să dăm curs uh, cerințelor stipulate acolo. Dar există un aspect care nu a fost menționat. E vorba de subvențiile speciale în ceea ce privește proiectele extraordinare inițiate în regiune. Mie mi se pare că Comisia aruncă cu banii pe tot felul de concursuri pentru a distribui tot felul de subvenții. Mie nu mi se pare că e de bun simț asta. Pe, și pentru că tot mi-am de, depășit timpul, prefer să tac acum. Mulțumesc, are cuvântul doamna Brita Raimel și apoi doamna Erans Garcia. Nu e doamna Reimers, doamna Erans Garcia atunci. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Nu mi-am auzit numele pentru că altfel Aș eh, fi luat cuvântul imediat ca să nu pierd timp prețios și secunde prețioase. Pregătisem chiar un text. În primul rând vreau să vă spun că împărtășesc cele spuse de anumite persoane, cum ar fi domnul Lyons, care a deplâns lipsa de ambiție a acestui proiect. Am fi putut să discutăm de punerea în aplicare uh, într-un mod mai ambițios. În orice caz, îl felicit pe domnul raportor pentru că a făcut eforturi mari Um, în ceea ce privește convergența internă, trebuie să vedem care sunt consecințele în momentul în care criteriile istorice vor fi dispărut. În orice caz, eforturile sale sunt lăudabile, pentru că încearcă să organizeze o tranziție cât mai uh, lină. Apoi, s-au făcut propuneri legate de cooperative și de plafonare. Nu prea sunt de acord, pentru că este clar că anumite organizații de fermieri regrupați ar putea să nu intre aici. Cât privește implicarea statelor membre, trebuie să vedem în ce măsură ele o vor face. Există încă multe preocupări. Eu însă mi-am multe preocupări, de exemplu, flexibilizarea greening-ului mă preocupă, însă când vine vorba de leguminoase și greening aici pot să apară probleme. De asemenea, probleme la diversificarea unor culturi, cum ar fi roșiile, spre exemplu. În orice caz, amendamentele noastre vor reflecta toate aceste temeri. Raportorul, de asemenea, ar trebui să definească mai bine ce înseamnă cultură istorică agricolă istorică. Este clar că trebuie ținut cont de anumite caracteristici regionale, naționale. Um, definiția acelei pârloage permanente nu e satisfăcătoare, pentru că anumite regiuni din Germania, de exemplu, nu coincid exact cu criteriile expuse. Dacă dorim să reformăm într-adevăr pacul, nu trebuie să uităm aceste mari regiuni care sunt și recunoscute pe plan internațional. Trebuie să definim lucrurile mai precis, ceea ce ne-ar permite să înțelegem mai bine exact cum stăm cu regiunile er, er, naturale europene. Cât privește agricultorii activi, cele propuse de raportor simplifică propunerea comisiei o idee bună. Însă e adevărat că mai mulți colegi astăzi au spus că trebuie să definim mai bine și să avem criterii comune, pentru că cei care primesc bani trebuie să fie exact cei care cultivă produse agricole și cei care cresc animale. Cât privește transferul între cei doi piloni, lucrul foarte important, domnule președinte, nu văd de ce nu am putea să avem eh, transfer numai de la 1 la 2, ci și de la 2 la 1. Cât privește tinerii agricultori, un aspect foarte important despre care nu s-a vorbit este vorba de producători, de tineri agricultori, fermieri, care sunt și descendenți sau copii ai fermierilor regrupați în societăți, în exploatații, care se găsesc cumva penalizați astfel pentru că cumva pierd participarea lor la aceste societăți. Este vorba deci de o chestiune de, de, de moștenire, de succesiuni, lucruri care sunt foarte uh, actuale astăzi în condițiile de criză economică. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Domnul Avia. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles că trebuie și eu să-i mulțumesc colegului uh, Capula Santos, dar trebuie să-i spun mai multe lucruri. În ce privește ecologizarea, înverzirea, mi se pare că aplicarea suprafețelor, uh, numai suprafețelor mai mari de 5 hectare, nu este un proiect suficient de ambițios. În ce privește plafonarea? Cred că propunerea comisiei era mai bună și nu sunt de acord cu reducerea plafoanelor propuse de domnul raportor. În ce privește reducerea uh, duratelor pentru realizarea convergenței, Uh, iarăși mi se pare că este o idee foarte bună și, așa cum am spus și ieri, sunt total împotriva acestor uh, forme de cooperare regională pentru inovare. Eu cred că am putea să redistribuim resursele uh, puțin diferit și ar fi mult mai eficient. Aș vrea să mai atrag atenția raportorului asupra acestor pășuni permanente eu, în raportul meu, am vorbit despre pășunile permanente, dar ă, raportorul vorbește despre pășunile istorice. Eu cred că în, în diferitele rapoarte trebuie să avem o armonizare a terminologiei, pentru că, până la urmă, cred că vorbim despre același lucru. Uh, E vorba despre acele uh, uh, suprafețe care întotdeauna au fost folosite pentru pășunat, unde nu există nimic altceva decât iarbă, nici măcar arbuști. Deci ar fi păcat ca în două regulamente diferite să vorbim despre același lucru, dar să folosim o terminologie diferită și supun comisiei uh, această chestiune pentru că este nevoie de o omogeneizare a terminologiei. Mulțumesc! foarte mult evident că toată lumea vrea să mulțumească raportorul, deci haideți să nu mai repetăm asta. Doamna Iegle are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze că nu mi-am uh, auzit numele. În primul rând, vreau să mulțumesc uh, raportorului. În al doilea rând vreau să mulțumesc uh, raportoarea noastră din umbră, doamna Köstinger. Iar în ceea ce privește pilonul 2, uh, cred că pot să fiu de acord 100% cu ceea ce a spus doamna Köstinger. Am două întrebări. Să-mi spune raportorul care sunt ceilalți uh, fermieri. Să ne spuneți ce este cu pășunile istorice și, nu în ultimul rând, lider ca program uh, până acum era un uh, program care uh, era lăsat la latitudinea regiunilor, unde se decidea ce proiecte sunt incluse sau nu. Ceea ce propune Comisia acum este fals. Abordarea aceasta de sus în jos nu este de dorit. Și o ultimă uh, propoziție. Știu că femeile sunt uh, implicate, mai ales în ceea ce privește fondurile transversale, dar eu cred că e foarte important să stipulăm noi explicit acolo unde e nevoie, care este rolul femeii, ce rol are egalitatea. Acesta, aceasta este sarcina noastră. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Doamna Rodust are cuvântul și apoi domnul Feynman. Mulțumesc, uh, domnule președinte. De mai multe ori am spus lui Luis că îi mulțumesc. Îi mulțumesc și acum. Așa cum au spus-o mai mulți colegi, eu cred că raportul comisiei este o bună bază de lucru. Este și mai bine că Luis um, a întreprins um, mai multe modificări pentru îmbunătățire. Trag un semnal de alarmă vom primi suma de la care se pornește astăzi 85 de miliarde doar dacă arătăm că vrem ecologizarea și dacă sprijinim strategia Europa 2020. Dacă ne cășunează să facem greenwashing, atunci e clar că asta nu va trece cu una, cu două și v-aș ruga să dăm dovadă de faptul că nu ne credem buricul Parlamentului uh, și să încercăm să găsim majorități peste tot. Și apoi, cu privire la plafonare, eu spun că nu este util să, să ne exprimăm doar suntem împotrivă și vom rămâne împotrivă. Am avut un vot în Parlament și a fost foarte clar, 75% din toți colegii sunt de părere că plafonarea trebuie să existe. De aceea solicit tuturor să ia atitudine, o atitudine pe măsură. L-am rugat pe lui să menționeze și reforma cooperativelor. E vorba de acele cooperative uh, care reunesc mai mulți fermieri și au decis să acționeze la unison. E foarte bine. Luis a spus uh, foarte bine că avem uh, o ne listă negativă pentru a vedea exact care este diferența între un fermier activ și unul nu. Uh, debirocratizarea este un subiect binevenit întotdeauna. Nu pot decât să uh, trag un semnal de alarmă în statele Uh, membre în acest sens. Și acum, revenind la greening. E clar că la pilonul 1 trebuie să facem greening, pentru că la al doilea avem deja. În primul pilon ne trebuie ecologizare și trebuie să spunem foarte clar în fața tuturor colegilor că suntem dispuși să reformăm plățile directe. Dacă nu o facem, atunci nu vom obține majoritățile necesare. De aceea sunt pentru ecologizare și sunt convinsă de faptul că dacă vom avea bunăvoință, vom reuși să Uh, obținem și cele 7%, cele 7% uh, teren prioritar. Sigur că trebuie să vedem exact cum anume vom reuși să structurăm totul, pe regiuni sau nu. Eu cred că uh, ecologizarea ar trebui să aibă loc de la 10 hectare în sus. Restul ar fi doar contraproductiv pentru că avem foarte multe sectoare în Europa, avem foarte multe exploatații în Europa care sunt foarte mici. Și nu se poate ca o parte a Europei să facă ecologizare și cealaltă nu, așa că vă rog să începem cu toții de la 10 hectare. E clar că trebuie să evităm uh, dedublarea plăților, iar pe termen lung pilonul 2 trebuie să fie structurat în așa fel încât, după cum ne-a uh, descris doamna, după cum, uh, așa fel încât ceea ce ne-a descris doamna Pausă să fie uh, implementat. Eu sunt de părere că nu trebuie să facem greenwashing, o falsă înverzire, fiindcă eu cred că... Um, fermierii ar aprecia mult mai mult dacă am venit cu rezultate concrete. Eu sunt convinsă că dacă la final vom avea o reformă adevărată, uh, vom, uh, dacă nu vom avea o reformă adevărată, uh, vom fi puși în situația de a le spune fermierilor că vor avea mai puțin bani. Așa că mai bine să punem acum degetul pe rană până nu e prea târziu. Mulțumesc! Vă rog să fiți succinți încă o dată. Dom doamna Faimă și apoi Albertes. Ja bych chtěl uh, asi dvě poznámky, především uh, k zastropování. Mulțumesc în ceea ce privește plafonarea. Fermierii din Cehia sunt împotriva acestui tip de măsuri, în principiu, din motive istorice, în țara noastră avem uh, cooperative printre cele mai mari din Europeană și fermierii îmi cer astăzi să spun astăzi. Deci ce am de spus? Deci, în general, suntem opuși acestui principiu al plafonării, după cum vă spuneam, așadar, mă opun poziției raportorului care dorește să uh, restrângă și mai mult posibilitățile, spre deosebire chiar de propunerea inițială a Comisiei. De asemenea, vreau să vă întreb ce înseamnă acea excludere a cooperativelor. În textul în limba cehă nu este foarte clar. Această plafonare se aplică oare cooperativelor? Nu este clar. Vă rog să clarificați, domnule raportor, pentru că nu cred că merge să stricăm aici echilibrul legislativ. De asemenea, Aș dori să spun ceva în ceea ce privește tinerii fermieri și încetarea activității. Raportorul vine cu o soluție corectă, mai ales când vine vorba de încetarea activității de fermier. Mi se pare că lucrurile sunt formulate bine, iar vârsta de 65% se potrivește cu vârsta pensionării în condițiile îmbătrânirii populației, ceea ce permite și transferul proprietății respective, fermele respective viitorilor generații. De asemenea, aș reacționa la ceea ce a spus doamna Calniete, s-a vorbea de echitate, echitatea care trebuie să guverneze distribuirea venitelor pentru toți fermierii europeni. Trebuie să vedem Europa ca pe o piață unică, globală, pe care concurează acești fermieri și ar fi greșit să existe toate aceste diferențe și discrepanțe între diferitele state membre. Mă refer aici la plăți. Așadar, susțin toate măsurile care merg în direcția indicată și mi-aș dori ca lucrurile să se niveleze mai mult până la urmă. Mulțumesc foarte mult! Acum un comentariu în ceea ce privește cooperativele. În statele membre, noi avem o serie întreagă de cooperative diferite, așa că definiția trebuie să includă acest lucru. Domnule Des. Mulțumesc, domnule președinte. De dragul conciziei, spun repede, repejor că mulțumesc lui domnului Capula Santos pentru dificila activitate întreprinsă. Și dacă e să oferim noi impulsuri, atunci nu o facem, dragă Luis, de dragul criticii, ci încercăm să îmbunătățim propunerile tale. Din motive de lipsă de timp, vreau să uh, nu repet ceea ce au spus raportorii din umbră, vreau să-i mulțumesc, uh, mulțumesc lui Elizabeth Kössinger și lui Mary McGuinness, sunt de acord cu ceea ce au spus, sprijin însă și ceea ce au spus George Lyon și James Nicholson sau Herbert Dorfman, așa că sunt, acestea sunt toate lucruri pe care nu le voi repeta. Eu cred că ar trebui să facem uh, tot posibil pentru ca măsurile de ecologizare să fie practicabile. Acestea trebuie să fie orientate către punerea în practică pentru asta avem nevoie de flexibilitate în statele membre. Luis, eu cred că e necesar să vedem ce se întâmplă cu subiectul acela al meniului. Am decis în proporție de 90% să avem un meniu, dar să vedem exact cum uh, va fi pus în aplicare. Orlike Rodus, de exemplu, a menționat problema. Dacă există regiuni unde deja există elemente de peisaj de două, în proporție de 20%, atunci e foarte clar că regiunea respectivă trebuie recunoscută ca atare și să spunem că asta este, așa rămân lucrurile. Nu este corect dacă am uh, regiuni cu 60% elemente de peisaj pentru ca mai apoi din cele 40% rămase să extrag 7% pentru elemente de peisaj. Mie mi se pare că trebuie să facem tot posibilul pentru a mer se merge în direcția potrivită. Eu cred că trebuie să discutăm puțin în uh, detaliu în ceea ce privește transferul mijloacelor neutilizate către prilonul 2. Mi se pare un aspect cel puțin problematic, fiindcă nu e prevăzut un plafon maxim. Poate că ar fi mai util ca aceste uh, mijloace să fie uh, utilizate pentru subvenția de bază. Și de dragul încadrării în timp, mă opresc aici. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Clas și după aceea doamna Harkin. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Capula Santos, pentru raport caut mereu simplificarea și debirocratizarea, dar mi se pare că pe viitor fermierii noștri vor trebui să fie specialiști în matematică pentru a se descurca. Eu nu văd nicio simplificare. De asemenea, îmi lipsește și marja de manevră, pentru că s-au strâns multe șuruburi, mie mi-ar fi plăcut mai degrabă să uh, renunțăm la câteva șuruburi și pentru că oricum am fi avut o structură rezistentă. În ceea ce privește um, uh, terenurile pentru uh, peisaj, pentru uh, ecologizare, în Germania au existat zone cu uh, copaci și așa mai departe care au fost extrase din uh, uh, titulatura de terenuri uh, arabile, terenuri agricole eu cred că trebuie să vedem exact cum punem problema, dacă se vrea asta sau nu. Iar uh, cooperarea dintre doi fermieri pentru crearea unei, uh, unui teren uh, prioritar ca respectarea obiectivelor de mediu, mi se pare o opțiune de analizat. Pentru că pe viitor trebuie să vedem exact ce ar trebui să facă regiunile în acest sector. M-ați întrebat și în ceea ce privește uh, um, evoluția pășunilor tradiționale. Uh, au, au fost adresate întrebări, mă scuzați. S-a discutat și despre uh, zonele defavorizate. Mă interesează și pe mine aceste două subiecte. Mă bucură faptul că plățile pentru 2015 prevăd uh, Uh, o inițiativă, o nouă inițiativă din partea Comisiei cu privire la ce se va propune. Se spunea că vor exista criterii biofizice, dar mie mi se pare că va trebui ca mai întâi să avem o nouă propunere pe de-a întregul. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul doamna Marian Harkin și domnul Edwards. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Domnul raportor a muncii din greu. Foarte mulți au uh, vorbit despre elefantul din cameră, nu-i așa, bugetul. Și aș vrea să mai fac câteva observații această redistribuire a plăcelor directe. Cred că avem nevoie de o perioadă de tranziție mai lungă. Cred că domnul raportor merge în direcția cea bună atunci când vorbește despre principiul aproximării și despre anumite limite, dar trebuie să existe o, un bun echilibru. Sunt cei care au vorbit despre micii fermieri, dar uh, să nu uităm și pe mari fermieri, pentru că cu toții își aduc contribuția la um, dezvoltarea rurală și, în general, la uh, sectorul agricol. Și s-a vorbit foarte mult despre viitorul uh, sectorului de creștere a uh, vitelor și a ovinelor. E foarte important să existe predictibilitate pentru acest sector și ar fi bine pentru fiecare an în parte, din 2009 până în 2012, să se înțeleagă bine că se aplică această activare a plăților. În ce privește um, înverzirea, eu cred că procentul menționat este prea mare, dar poate că ar fi bine să avem o nouă definire a acestor zone unde trebuie să se practice înverzirea. Apoi, simplificarea cred că mergeți în direcția cea bună, dar ca și alți vorbitori, eu cred că avem uh, nevoie de uh, măsuri mai puțin uh, stringente, mai puțin uh, aspre în ce privește înverzirea. Foarte mulți au criticat aceste uh, uh, certificate. În țara mea ar cred că ar fi un lucru bun. În Irlanda avem uh, terenuri foarte um, fragmentate și s-ar ajunge la crearea de holdinguri, ceea ce pe ansamblu ar fi un lucru bun. Apoi, în ce privește uh, criteriile, cred că ar trebui să avem criterii de așa natură încât să garantăm uh, că, faptul că banii chiar vor ajunge în bani, în buzunarele agricultorilor. În sfârșit, aș vrea să mai spun faptul că sunt de acord cu viziunea raportorului. Atunci când vorbim despre sustenabilitate, nu e vorba numai despre măsuri de agromediu, ci mai degrabă despre o altă viziune a agriculturii care să permită și dezvoltarea societății și care să consolideze rolul jucat de femei. Sunt de acord și cu ce a spus doamna Paulson, trebuie să fim pragmatici în ce privește propunerea Comisiei, și de diversitatea uh, agriculturii în Uniunea Europeană. Și apoi, uh, un cuvântul de final, trebuie să avem o metodă comunitară. Mulțumesc. Domnul Eward are acum cuvântul. Mulțumesc. Eu încerc să recunosc faptul că e foarte greu în asemenea circunstanțe să ajungi la o poziție echilibrată. Domnul raportor a încercat să o facă și cred că s-a descurcat destul de bine. Și lucrând și în, într-un context în care practic nu știi de ce buget vei dispune, este cu atât mai mult o misiune imposibilă. Este chiar o situație de dreptul paradoxală. Când vorbim despre înverzire, pot deja să-mi închipui ce probleme uh, vor apare la fel și în ce privește flexibilitatea. Eu nu cred că putem să avem un singur model uh, care să se aplice în toate statele membre. Când vorbim de mai puțin de 20%, nu știu dacă este o cifră care să convină tuturor agricultorilor pentru că pentru un număr mare de agricultori asta înseamnă o reducere foarte mare a plăților. Eu cred că ar trebui să uh, ne schimbăm puțin punctul de vedere. Apoi, nu știu cum putem să ajungem la această uh, plată um, uh, plafonată până în 2020. Uh, să nu uităm că fermierul activ este cel care reprezintă coloana vertebrală a sectorului agricol, cei care ne uh, produc uh, hrana și atunci trebuie să fim foarte atenți să nu-i facem să sufere, pentru că vor exista consecințe imediate în, ce, în sectorul agroalimentar. Apoi, în ce privește transferul către regiunile mai defavorizate, eu cred că acolo este nevoie de negocieri serioase și nu va fi chiar atât de simplu să se facă aceste transferuri. Propunerea uh, apoi în ce privește tinerii fermieri Ați vorbit despre posibilitatea ieșirii la pensie, despre plătirea unui capital, despre sprijinirea tinerilor fermieri pentru achiziționarea de capital, care apoi să le servească la um, arendarea unui teren. Am Amendamentul 28, de exemplu, care oferă garanții tinerilor fermieri și vorbește despre crearea unui fond de garanție, da, ar fi o idee bună, dar ar fi bine să ne gândim la toate implicațiile creării unui asemenea fond și încurajării acestui uh, tip de uh, um, împrumut. Poate că ar fi mai bine să ne gândim și la uh, contribuțiile private, la investițiile din fonduri private. Și cred că va fi nevoie de reguli mai stricte dacă va exista, de exemplu, cofinanțare între uh, fonduri private și fonduri publice. Și, domnule președinte, aș vrea să mai vorbesc și despre simplificare, uh, care a fost destul de despomenită de la începutul acestei dezbateri. Sincer, eu nu-mi dau seama cum vom reuși să ajungem la simplificare. Apoi meniul de opțiuni. Asta ce înseamnă? Că vom avea o listă uh, infinită o, o, de regimuri opționale și fiecare cu excepția lui și până la urmă uh, poate că nu vom avea nici măcar o politică agricolă comună. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Uh, am... Uh, văzut că un jurnalist olandez uh, uh, se exprimă pe Twitter foarte activ. Sunteți foarte activ. Să vorbim mult despre greening. În această dezbatere sunt unii care doresc uh, această listă, acest meniu a la carte, alții care nu-l doresc. Mm, eu zic, împreună cu grupul nostru, că trebuie să lărgim acest greening și să avem mai multe opțiuni pe acest meniu. E vorba de mediu, energie, uh, Um, bunăstarea animalelor, etc., etc. Însă, mă adresez verzilor, dacă doriți flexibilitate sporită pentru statele membre, și asta este o idee care tocmai poate să aducă împreună pe cei care sunt pro și contra meniului, dacă este, deci să avem această flexibilitate, așa cum doresc miniștrii noștri de finanțe, eu cred că noi, Parlamentul, trebuie să ne jucăm rolul. Deci, dacă dorești mai multă flexibilitate, trebuie să crești și răspunderea sau asumarea răspunderii pentru acte. Așadar, trebuie să vedem ce își propune Comisia în următorii ani, comparativ cu anii de bază și cu situația actuală. Nu vreau ca comisia să fie prea puțin ambițioasă, să facă numai ce se poate, ci să facă cât mai mult, dar fără să uite pragmatismul. Deci, trebuie să arătăm comisiei ce noi dorim să facem, cum dorim să facem și apoi cum uh, vom trage la răspundere uh, și cum vom analiza pe cei care își asumă răspunderea. Așa cum se întâmplă și pentru fondurile structurale. Așadar, Domnule președinte, cred că putem să apropiem pozițiile celor care sunt pentru și respectiv împotriva meniului, dar asta numai odată ce acceptăm principiul sporirii asumării răspunderii. Eu sunt o pragmatică din punct de vedere politic și dacă mă uit să văd, dacă trebuie să număr cine este pentru și cine este împotrivă meniului, noi uh, zicem că trebuie să tragem cât mai mulți uh, de mm, multe, multe persoane de partea aceasta a greening-ului cât mai lărgit. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Niculescu. Și apoi, domnul Sanam. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc și eu raportorului, la rândul meu, mai ales pentru bunăvoința de care a dat dovadă în uh, încercarea de a depăși această dezbatere cu privire la discrepanțele mari între plățile directe acordate diferitelor state. Cu toate acestea trebuie să fac o observație și am să citesc în paralel textele Comisiei și textul propus de raportor. Comisia spune, toate statele membre care acordă plăți directe sub nivelul de 90% din media UE să elimine o treime din decalajul dintre nivelul lor actual și acest nivel iar raportorul propune ca statele membre aflate sub 70% din media comunitară să recupereze 30% din această diferență, deci din întreaga diferență, 100%. Ei bine, uh, observația mea este următoarea. O treime din 90% reprezintă exact 30% din 100%, nu văd care este diferența o 30% dintr-un castravete, în limbajul agriculturii, reprezintă o treime dintr-un castravete din care am tăiat o felie de 10%. Nu înțeleg, deci, care este diferența între propunerea Comisiei și cea a raportorului. Formula nu aduce nimic în plus, ci reduce din sumele pe care le-ar putea primi statele membre noi. Sunt de acord cu principiul convergenței către medie, dar trebuie găsite alte repere procentuale. Nu sunt de acord cu plafonarea care ar afecta 78 de ferme mari și performante din România. În privința unui procent minimal, cel propus de raportor 65%, sunt de acord de asemenea cu principiul, dar nu cu nivelul propus. În rest, nu mai simplu nu va fi politica agricolă comună, mai avem foarte mult de lucru în această privință. Mulțumesc! Bardzo dziękuję. Pan poseł... Mulțumesc. Domnul Safama. Sarvama. Sarvama. Mai întâi, mulțumiri pentru domnul Capula Santos, care a acceptat această misiune de-a dreptul imposibilă. Dar aș vrea să insist asupra câteva aspecte, la rândul meu. Da, înverzirea e bine ca agricultorii să aibă de unde alege, dar aș vrea să fiu de acord cu Esther de Lange. Dacă chiar ne dorim ca această politică europeană să aibă un sens, atunci ar trebui să mărim în același timp gradul de flexibilitate și nivelul răspunderii, pentru că altfel nu are nicio logică. Aceste pășuni istorice, trebuie să definim exact ce înseamnă ele. Nu puteam să continuăm dacă nu știm exact uh, la ce uh, um, facem referire, pentru că s-ar putea să creeze probleme. Articolul 29 nu am avut acces nici la testul original, dar citind amendamentele, văd că aici nu se vorbește nimic despre aceste constrângeri naturale sau despre condițiile de climat. Înainte de a se defini câte culturi ar trebui să avem, se vorbește numai despre suprafețele arabile. Dar aș vrea să se menționeze și constrângerile naturale, căci în anumite regiuni, dacă ai un pic mai mult de 20 de hectare, tot, tot, tot e dificil să ai trei culturi diferite. În sfârșit, tinerii fermieri. Cred că în acele state membre unde există scheme de sprijin pentru tinerii agricultori în al doilea pilon și unde s-a mers chiar mai departe decât uh, ceea ce stipula propunerea inițială a Comisiei, e bine, acolo ar trebui să existe niște scheme uh, uh, facultative. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum am să dau cuvântul Comisiei. Și apropo, am aici ceva de adăugat în ce privește regiunile de tranziție, regiunile unde PIB-ul reprezintă mai puțin de 70% din media uh, PIB-ului european. Dar eu cred că această definiție se aplică zonelor urbane. În zonele rurale situația este diferită, trebuie să fim atenți pentru că nu vrem să dăm mai puține opțiuni de creștere uh, zonelor rurale, pentru că în anumite regiuni acestea sunt uh, mult mai puțin dezvoltate decât în altele. Deci acum dau cuvântul Comisiei. Domnul Paceco. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Et je tiens aussi à remercier. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc și raportorului, domnul Capula Santos, pentru raportul dumnealui foarte detaliat, uh, um, bine gândit, aprofundat. Aș spune și eu că în ce privește pășunile, cred că putem să discutăm pentru a ajunge împreună la o definiție acceptabilă. În plus, aș vrea să spun în această privință că la comisie am dat dovadă de deschidere și am acceptat o definiție mai extinsă ca să includem aici și pășunile uh, tradiționale, uh, precum cele care există în Spania sau în Portugalia sau ceea ce există în Scoția și în Suedia. Alte câteva puncte, dacă îmi dați voie. Aș vrea să atrag atenția asupra plafonării. Propunerile domnului raportor vor fi analizate cu atenție. Aș vrea să spun că în ce privește definiția agricultorului activ, există un caracter obligatoriu în raportul dumnealui. Noi suntem uh, oarecum dubitativi. Ne credem că statele membre ar trebui să definească criteriile. Rămâne de văzut dacă putem să acceptăm caracterul obligatoriu. Apoi, convergența între statele membre. Da, pot să, uh, să fiu de acord cu faptul că este un subiect uh, esențial, dar nu pot decât să notez propunerile domnului Santos uh, și uh, reacțiile celorlalți membri ai Comisiei, deoarece acest subiect este negociat în cadrul discuțiilor despre cadrul financiar multianual. Apoi, convergența în interiorul aceluiași stat membru între agricultori. Constat faptul că în proiectul de raport al domnului Capolo Santos există un ritm de convergență mai redus decât cel din propunerea inițială a Comisiei. Acum, foarte succint, așa să vorbesc despre flexibilitatea între cei doi piloni, noi estimăm că ar trebui să păstrăm în primul pilon sume destul de importante, astfel încât măsuri precum înverzirea să poată să fie puse în aplicare. Avem și îngrijorări privitor la dispozitivul care ar permite aceste transferuri anuale, căci s-ar uh, crea probleme ce privește programarea dezvoltării rurale. Acum vreau să uh, intru în mai multe detalii referitor la înverzire, care, nu e așa, este o chestiune centrală. Mai întâi, aș vrea să spun că nu suntem deloc de acord cu o abordare uh, minimală. Foarte mulți dintre membrii Comisiei Agri agrează această idee. Totuși, vă rog să fiți atenți la faptul că dacă uh, avem această abordare ad minima, nu vom putea să garantăm un tratament uh, echitabil uh, și fără discriminări între agricultori, între regiuni și între statele membre. În plus, nu am avea posibilitatea să aplicăm un alt dispozitiv pe care uh, îl sprijinim și noi, acest dispozitiv care creează o echivalență între măsurile uh, de agromediu și măsurile de înverzire. Acest dispozitiv nu ar mai putea să uh, fie uh, folosit. Citind raportul, am văzut că înverzirea uh, devine facultativă. Nu să repet ce am spus deja ieri uh, uh, pe marginea raportului domnului Lavia. Mi-am menținut atitudinea. Văd că aici uh, există coerență între rapoartele dumneavoastră, dar și eu nu pot decât să uh, fiu consecvent și să spun că mă împotrivesc caracterului opțional al înversirii. Acum, în ce privește diversificarea culturilor? Am putea accepta ideea că trebuie să existe o suprafață uh, um, superioară uh, unei um, um a un anumit număr de hectare pentru care trebuie să se aplice diversificarea culturilor, pentru că pe suprafețele prea mici acest lucru este uh, greu de uh, făcut. Apoi, Aș vrea să spun că mi se pare mai puțin justificat să uh, avem o acordarea unei derogări unei uh, ferme pentru a avea zone de interes ecologic. Căci eu cred că indiferent de mărimea suprafeței uh, unei ferme, uh, indiferent cât ar fi ea de mică, cu alte cuvinte, trebuie să se ia măsuri pentru protejarea mediului. Deci ar trebui să existe uh, niște zone cât de mici de interes ecologic. Acum, dați-mi voie să dau cuvântul colegului meu, Iacic Pleva, care vrea să reacționeze pe marginea celui de-al doilea raport. Da, mulțumesc. Domnul Pleva, aveți cuvântul. În primul rând vreau să transmit mulțumiri din partea Comisiei domnului Capula Santos pentru activitatea extraordinară depusă pe mm, aceste rapoarte. Comisia consideră că documentul în cauză este un punct bun de plecare pentru discuții. Arăt, se identifică foarte clar provocările și uh, se ilustrează logica din spatele propunerii comisiei. Documentul, sigur că propune o serie de amendamente, iar eu aș dori să menționez doar o mică parte din toate acestea. Permiteți-mi să încep cu unul din amendamente uh, referitor la obiectivele politicii de dezvoltare rurală gândindu-ne că nu doar agricultura, ci și silvicultura ar trebui să fie lucruri explicit menționate la obiectivele de concurență. Comisia recunoaște faptul că sectorul silvic duce la o dezvoltare echilibrată a zonelor rurale în Uniunea Europeană, lucru care este bine reflectat în proiectul de regulament se respectă prioritățile, se respectă focus areas, se respectă măsurile. Prin urmare, noi uh, ținem cont de faptul că sectorul silvic uh, ar avea ce căuta aici, dar e adevărat că Comisia preferă să nu menționeze silvicultura explicit în cele trei obiective fundamentale ale politicii. Asta deoarece tratatul nu ne conferă un mandat formal legal pentru silvicultură la nivel european. Cu privire la chestiunile de mediu, este foarte util să vedem că cei de la Agri sunt foarte sensibili în ceea ce privește uh, abordarea provocărilor de mediu în prezent și în viitor. Proiectul de raport sugerează ca 30% din uh, uh, portofoliul FADR al statelor membre să fie sume cheltuite pentru măsuri de mediu și să nu fie un procent de doar 25%. E necesar să stipulăm uh, aceste condiții în mod obligatoriu, pentru că instrumentul cel mai important pentru stimularea dezvoltării rurale ar fi reprezentat de Um, programarea strategică. După 2013, programele de dezvoltare rurală vor fi bazate mai degrabă pe rezultate decât pe uh, cheltuieli. O altă chestiune de mediu pe care o menționează raportul este cea a irigațiilor. Suntem de acord cu Parlamentul că trebuie să îmbunătățim textul în ceea ce privește irigațiile, mai ales diferența care se face între um, statele membre vechi și cele noi. Comisia dorește să facă asta atât în ceea ce privește prevederile uh, specifice um, legale din actele de bază, precum și prin actele delegate. Și acum menționez un subiect foarte important pentru comisie cu privire la zonele, uh, cu zonele defavorizate din punct de vedere natural. În ceea ce privește, după cum am spus, zonele defavorizate din punct de vedere natural, uh, Consiliul a decis în anul 2005 să schimbe obiectivul și parametrul măsurilor de însoțire și nu vedem cum anume putem să amânăm implementarea unei delimitări comune și obiective. De asemenea, ne vine greu să înțelegem de ce ar trebui să introducem un sistem interimar bazat pe uh, Uh, criterii biofizice definite de statele membre, pentru că apoi să propunem noi niște uh, criterii biofizice cu mecanisme de ajustare uh, de aplicat post-2015. Ne temem că această abordare nu va soluționa problema discriminării între fermieri din cauza diferitelor sisteme de delimitare care sunt aplicate astăzi. Comisia nu întrezărește Uh, niciun beneficiu în uh, rezultat în urma obligării statelor membre de a um, se conforma într-un timp atât de scurt acum și încă o dată peste câțiva ani doar. Aș dori să comentez și ratele um, crescute de cofinanțare. Comisia a spus că pentru măsurile de agromediu măsuri, să existe măsuri de cofinanțare sporite. Sigur că am putea justifica ratele crescute în funcție de valoarea măsurilor. Am uh, luat mai multe măsuri pe diferite raționamente. Noi considerăm că transferul de cunoaștere este un lucru fundamental pentru implementarea eficientă a politicilor de, a, de a, uh, dezvoltare rurală și, în orice caz, suntem convinși de faptul că limitarea a, uh, a, uh, mă, se impune limitarea măsurilor care prevăd o rată crescută de cofinanțare. E de dragul simpli, simplificării a, și e și din cauza că uh, Uh, din cauza sporirii cofinanțării, se poate ca uh, la final totalul alocat măsurilor să scadă. Și apoi, chestiunile de, uh, din platforma LIDER. Proiectele de la LIDER din dezvoltare rurală vor fi extinse pentru celelalte fonduri structurale în contextul viitoarei, viitorului exercițiu de programare bugetară. Acesta este deja un uh, semnal încurajator. Lider e, uh, e o platformă pentru toate fondurile structurale în prevederea comună, în cadrul comun, și prevede o abordare de jos în sus. Deci nu punem sub semnul întrebării această abordare iar lagurile, grupurile locale de acțiune vor rămâne responsabile pentru strategiile de dezvoltare rurală. Domnule președinte, să știți că am acoperit doar uh, o mică parte din subiectele ce trebuiau abordate astăzi, însă sper că am uh, creat impresia că uh, am arătat că Comisia ia foarte în serios politicile de dezvoltare rurală. Acestea fiind spuse, așteptăm cu nerăbdare să cooperăm într-o manieră fructoasă cu Parlamentul pe acest întreg dosar. Mulțumesc pentru atenție. Zapewne Comisia doświadczyła także. Mulțumesc. Comisia, da, a fost uh, abordată cu seriozitate de cei de la Agri, pentru că ne bucură foarte tare că um, cooperarea dintre noi este atât de fructoasă și că, rezultă în, că oferă rezultate concrete. Raportorul pentru concluzii. președinte, cari Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi colegi. Sunt foarte mulțumit de această dezbatere și de poziția constructivă a colegilor bineînțeles că accept și criticile adresate și o să încerc să rezolv problemele semnalate. Sunt unele chestiuni care pur și simplu nu au nevoie decât de o mică clarificare, de exemplu în ceea ce privește redistribuirea. Și aici aș răspunde direct colegului Niculescu, care spune că propunerea mea de uh, redistribuirea este, este similară cu cea a comisiei, adică identică. Comisia propune o convergență la 90% din media europeană, în schimb eu propun 100%, iar în ceea ce privește România, vreau să vă spun că pentru România, în această perioadă de programare, asta reprezintă 400 de milioane de euro. Așadar, iată diferența între propunerea mea și cea a Comisiei. Pentru România, pur și simplu, asta echivalează cu o creștere de 400 de milioane de euro pentru România. Bineînțeles, propunerile făcute sunt foarte diferite din partea colegilor și aș răspunde colegilor care au spus uh, că propunerea mea este mult prea apropiată de poziția Comisiei. Eu vreau să spun că diferența fundamentală există și aceasta în, multe aspe în privința multor aspecte. Aș dori să invit colegii să găsească în raportul meu o măsură care este mai complicată decât cea a comisiei. Asta apropo de simplificare. Deci, vă rog să-mi arătați ce propuneri fac eu mai complicate, mai greoaie decât ale comisiei. Un exemplu, greening-ul. Eu propun ca cele trei măsuri de la greening să fie aplicate numai exploatațiilor de mai mari de 20 de hectare. Deci, e vorba de trece de la 70 la 80% dintre fermierii uh, europeni care pot să astfel să scape de acest, uh, această problemă birografică, birocratică. Și avem și alte exemple, de exemplu încetarea agriculturii, activității micilor fermieri. Eu propun o plată unică și nu cinci operațiuni de plată pe an sau pe cinci ani, care ar fi un proces mult, și este un proces mult mai greoi. În raportul meu, încă o dată, vreau să vă spun, nu veți găsi nicio măsură care este mai birocratică decât cea a Comisiei. Apoi, bineînțeles, există aspecte care rămân controversate. Uh, am văzut că sunt colegi care sunt de acord cu propunerea mea privind încetarea de uh, activitate. Pe de altă parte, ei nu înțeleg de ce în anumiți ani se propune această abandonare eu vorbesc numai despre vârsta de 65 de ani, eh, care este și vârsta legală de pensionare. Astfel, eu propun ca să se creeze un stimulant special pentru cei care doresc să facă agricultură după această vârstă. Înainte de această vârstă și să promovăm tinerii. În orice caz, anumite ferme sunt extrem de mici în Europeană ca și dimensiuni. Ce dorim noi este să nu uh, credem că un tânăr fermier pe o exploatație de mici dimensiuni, foarte mici dimensiuni, este viitorul agriculturii în Uniunea Europeană. Așadar, chiar și legislația națională poate să corecteze acest dispozitiv. Mecanismul propus este unul uh, uh, facultativ, pentru că, într-adevăr, anumite state membre nu au nevoie de astfel de corective, având de vedere structura lor proprie agricolă și uh, uh, de organizarea teritoriilor. Am ascultat de asemenea dezbaterile care au avut loc în ultimii ani, în ultimele luni uh, și reacțiile colegilor privitoare la Uh, privitoare la transferul între mă scuzați, uh, privitoare la acel meniu. Comisia nu acceptă acest lucru. Noi zicem să existe un meniu care să includă inclusiv uh, acele criterii, acele, acele zone arabile certificate care să răspundă la anumite cerințe. Deci cred că putem să uh, ajungem la un, un uh, compromis. În orice caz, nu putem să discutăm la uh, nesfârșit uh, acest subiect. Am văzut că comisia, propunerea sa actuală, uh, a suscitat foarte multe controversate. În orice caz, propunerile comisiei uh, în forma lor actuală nu sunt acceptabile. Eu doresc un cadru rațional și precis care să ne aducă soluții la problemele semnalate. De asemenea, în ceea ce privește tot acest meniu, vreau să spun că dacă Comisia nu își va modifica poziția, atunci uh, ne vom trezi cu, la o situație în care se va impune unanimitatea la Consiliu și poate că în acel moment vom avea meniu la primul pilon. Eu vin și aduc o propunere realistă, pragmatică, bazată pe o posibilitate reală de compromis și nu aș dori ca aceasta să fie să mi se reproșeze că mă apropii prea mult de poziția comisiei în aceste condiții. Anumiți colegi au uh, discutat aici uh, despre aspecte mai controversate, cum ar fi rotarea culturilor. Toată lumea cunoaște acest aspect din agromonie, ag agronomie. Știm bine că această soluție este una bună pentru diversificarea culturilor pentru mediu, etc. Problema pentru mine este mecanismul de control, de inspecție și de verificare a acestei metode. Cum vom putea să controlăm acest aceste, aceste culturi și rotarea acestora. Ce înseamnă asta? Înseamnă că în fiecare an trebuie să se succede cea o serie întreagă de inspecții și verificări, care în practică nu vor merge. Eu zic că Comisia nu a, a, nu a spus acest aspect al rotării culturilor nu pentru că nu ar fi de acord cu principiul său, ci pentru că și-a dat seama că în practică controlul și verificarea vor fi foarte grele de realizat. Dacă găsim o soluție pentru a ușura aceste controle, foarte bine. Dacă un coleg are o soluție în acest sens, eu vă rog să mi-o transmiteți și eu o voi uh, uh include în raportul meu. Apoi, aș dori să mulțumesc și altor colegi, printre care uh, domnului Costinger, doamne Costinger, care a cerut o explicație legată de gestionarea terenului arabil și mai ales uh, a pădurilor. Pentru că s-ar putea să nu avem numai producători individuali uh, sau organizații de profil. În Portugalia 5%, per, 5 din păduri mm, sunt ale comunității, nu sunt nici private și nici uh, publice. Și atunci, în propunerea comisiei, practic se exclude acest caz de păduri, să zicem, ale comunitare, ale comunității. Cred că sunt și în alte state membre situații similare. Și dacă includem acest caz, uh, putem să uh, ținem seama deci de o situație mai complexă pe teren în mai multe state membre. Lucrurile vor fi deci mai precizate și sunt gata să lucrez pe definiția respectivă. Mai există și alte aspecte, așa cum le-a menționat colegul Danta și pe care și la care aș dori să reacționez, însă nu le găsesc în notițele mele, mă scuzați. Așa, este vorba de perioada pe timpul căreia se poate uh, folosi o pășune. Apoi, directiva cadru apă atrag atenția asupra sulfului și acel procent de 30% pe care noi l-am uh, inclus în uh, acest context legislativ. Să sperăm că toate aceste deziderate se vor uh, realiza în condiții echitabile de aplicabilitate în toate statele membre. Un alt lucru, o critică pe care o găsesc justificată și o voi uh, uh corecta, e vorba de implicarea femeilor, rolul lor, etc. Sunt gata să lucrez cu colegii pentru a elimina această lacună din textul meu. Și da, sunt vinovați de această omisiune. Mai sunt multe alte aspecte la care aș putea reacționa, însă avem la dispoziție luni de zile de acum înainte pentru a duce această dezbatere. Să sperăm că spiritul constructiv pe care l-am constatat astăzi va fi menționat și în viitor și că vom găsi, sper eu, o soluție de consens aici la comisia noastră pentru agricultură din Parlament, pentru că Odată cu codecizia care ne-a fost conferită, Parlamentul va putea într-adevăr să-și exercite în mod eficace rolul și prerogativele și asta numai în condițiile în care va prezenta în fața Comisiei și a Consiliului o poziție suficient de clară și de amplă și de puternică o poziție deci de negociere puternică, solidă, pentru a ajunge la un pachet global mai bun pentru toată lumea în Europa. Mulțumesc! Mulțumim pentru această activitate intensă. Mulțumim pentru dezbatere, mulțumesc tuturor participanților și mulțumesc, bineînțeles, raportorului. Să nu uităm că politica agricolă comună trebuie să fie regionalizată în această reformă, într-o anumită măsură și trebuie să alocăm roluri diferite pentru diferite state membre. Sigur că nu vom fi de acord uh, pe tot la Bruxelles. Statele membre și regiunile au un rol foarte important de jucat. Mulțumesc, uh, amendamentele sunt uh, prevăzute pentru a fi depuse până pe 9 iulie la prânz. Mulțumesc și mulțumesc și interpreților.